Uh, dear colleagues, uh, good morning. I would like to start the meeting. Uh, I would like to... Bună dimineața, începem reuniunea noastră. Bună ziua tuturor. Primul punct pe ordinea noastră de zi aș dori să vă informez că reuniunea noastră, ca de obicei, este transmisă pe internet. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi ați uh, primit în 21 septembrie ultima versiune a proiectului de ordine de zi. Nu am primit solicitări de schimbări, deci consider că nu, dacă nu există obiecții, considerăm acest proiect adoptat. În ceea ce privește punctul 2, comunicările președintelui, vă anunț în primul rând în legătură cu uh, reuniunile legate de Brexit Aș dori în primul rând să vă spun că a fost o perioadă foarte activă pentru acest Brexit Steering Group, grupul de orientare pentru Brexit. Ne-am întâlnit de 5 sau chiar 6 ori în această perioadă. Am ultimele noastre reuniuni au fost dedicate pregătirii rezoluției legate de Brexit, pe care Parlamentul o va vota cel mai probabil săptămâna viitoare la Strasburg, miercuri, dacă nu apar niciun fel de schimbări, această rezoluție va fi astăzi votată de, adoptată, aprobată de către conferința președinților. Este o rezoluție care nu este încă publică, însă e legată de faptul că Uniunea Europeană și-a luat angajamentul să înainteze în cea de la cea de-a doua fază a negocierilor. În ceea ce privește așadar perioada de tranziție, trebuie să convenim în primul rând că există suficient uh, progres în ceea ce privește drepturile cetățenilor, contribuția financiară și situația Irlandei de Nord. Proiectul de propunere, după discuțiile de aseară în grupul de orientare pentru Brexit, au au dus la această, acest proiect de rezoluție, așadar, cu solicitarea către Consiliu să facă o evaluare și dacă nu există suficient progres, să amâne decizia până în decembrie. Mai avem încă o sesiune de negoci- negociere unde s-ar putea să existe un pas înainte major. Această negociere începe în data de 9 și de aceea în rezoluția noastră nu putem să decidem încă dacă s-au înregistrat suficiente progrese, însă veți eh, primi proiectul de rezoluție după, după ce acesta va fi susținut de către conferința președinților Recent m-am întâlnit cu Ministerul de Stat al Departamentului pentru Ieșire din Uniunea Europeană, cu ministrul scoțian pentru negocierile cu Regatul Unit, Michael Russell. Uh, practic fiecare reuniune pe care am avut-o cu diversi reprezentanți ai diverselor sectoare ale economiei europene interesați în problema au abordat problema Brexitului. Am avut întâlniri și cu colegii din Comisia Europeană. Așadar, sunt deschisă să ascult pe oricine dorește să își exprime opinia. Vreau să vă reamintesc că în 11 octombrie în acest an avem uh, reuniunea Comitetului Parlamentar uh, în legătură cu viitorul Europei. Vă încurajez să veniți la această reuniune. Uh, va participa vicepreședintele Dombrovskis la sesiunea de deschidere și de, și de asemenea președintele Consiliului Uniunii Europene, domnul Matthew Macicas, va fi de asemenea prezent și vicepreședinta Parlamentului European Meret McGuinness ni se va alătura pentru închiderea evenimentului, asta în 11 octombrie. De asemenea, trebuie să înaintăm pe alte dosare. În ultimele săptămâni am, uh, am avut documentele de lucru AFCO în legătură cu viitorul Europei secretariatul face o analiză a celor dintre dumneavoastră care sunt responsabili pentru pregătirea acestor documente ca și raportori pe fond sau raportori din umbră, deci aceste analize au fost deja efectuate și acum depinde de membrul responsabil pentru fiecare document să înceapă să lucreze asupra acestuia pentru a se gândi la uh, diversele uh, modalități care ar putea să fie abordate în aceste documente la nivelul secretariatului. Ideea așadar este să avem acest Uh, document finalizat până în 5 uh, octombrie pentru a putea să prezentăm aceste documente de lucru în luna octombrie, la începutul lunii noiembrie. S-ar putea să convenim și o reuniune extraordinară. Aș dori de asemenea să vă informez că avem uh, grupul de lucru pentru Uh, reformarea regulamentului de procedură și am uh, redeschis din nou uh, grupul de lucru care fusese încheiat anul trecut după finalizarea regulilor de procedură Prima reuniune a acestui nou grup de lucru va avea loc la Strasburg, joi dimineață, de la 10 la 11.30. Toate documentele vă vor parveni prin intermediul secretariatului în timp util pentru această reuniune. Acestea sunt comunicările mele. Aș dori să trecem la punctul 3, care este adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor recente. Avem procesul verbal din aprilie și două reuniuni din mai. Vre- cunoașteți practica încetățenită că dacă nu sunt aduse obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, atunci aceste procese verbale sunt considerate adoptate. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l transmit, la ora 10, conferința președinților va discuta rezoluția. Întotdeauna particip la uh, conferința președinților când se discută despre Brexit, deci va trebui să mă deplasez să vă reprezint acolo. Și domnul Morten Messerschmidt va prelua președinția acestei comisii ca și în calitate de vicepreședinte al Comisiei AFCO. Așadar, dacă nu aveți comentarii, trecem la punctul 4, avizul, raportul, avizul Mercedes Bresson în legătură cu reforma sistemului european de resurse proprii. Îi dau cuvântul în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. după cum vă aduceți aminte, este vorba de un aviz pe care îl uh, redactăm pentru Comisia Bugete, uh, care este comisia competentă pe fond. Așadar, avem uh, limitări în ceea ce privește lungimea totală a documentului, ca de obicei. S-au depus 30 de amendamente la avizul pe care l-am redactat. Majoritatea dintre acestea sunt de părere că îmbunătățesc formularea mea, o extind sau uh, clarifică lucrurile. În mod foarte clar, avem uh, uh, aspecte de importanță instituțională și am ales să pun accentul pe acestea, nu pe proprii, nu pe aspectele tehnice. Alte comisii pun accentul mai mult pe aspectele tehnice. Am avut uh, programată o reuniune a raportorilor din umbră, însă nu a putut să aibă loc dacă, datorită faptului că prea mulți colegi au fost absenți. Am contactat diversi colegi prin e-mail sau prin telefon și am ajuns la o serie de compromisuri care au fost transmise ulterior celor care au depus amendamentele. Deci există anumite compromisuri care să acopere toate cele 30 de amendamente. Bineînțeles, însă aș, aștept încă reacția celor care au depus amendamentele respective pentru a vedea dacă sunt de acord. Și în legătură cu 16 amendamente, în mod foarte clar, trebuie să vedem ce se va întâmpla, dar cred că putem să ajungem la un acord bun și, după cum spuneam, trebuie să rămânem uh, la mandatul nostru, însă amendamentele pot să ducă la un aviz mai bun. Nu văd să fie prezenți foarte mulți raportori din umbră în această dimineață, doamnă președinte, din păcate. Vă mulțumesc în numele PPE Dan Preda. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Breso. Trebuie să vă spun că textul deja era foarte bun și am constatat uh, că uh, și cred că majoritatea amendamentelor arată susținerea Parlamentului pentru reforma sistemului de resurse proprii. Am văzut că Richard Corbett este de acord cu mine că sistemul actual nu este literal ilegal, după cum sugerează textul inițial. Acest lucru depinde de punctul de vedere pe care îl avem în legătură cu ceea ce sunt resursele proprii și de aceea este mai important să ne apropiem de spiritul tratatului și anume să acordăm o importanță mult mai mare uh, a ceea ce se poate denumi resursele proprii uh, tradiționale și să ne îndepărtăm de acest joc uh, inutil care sunt negocierile în legătură cu bugetul european. Um, ne gândim la o formulare comună pentru că majoritatea dintre noi avem același obiectiv să consolidăm rolul Parlamentului atunci când este vorba de veniturile la bugetul Parlamentului, la bugetul Uniunii Europene. Există câteva amendamente legate de reducerea sau eliminarea contribuțiilor la bugetul european în ulterior Brexitului. Vreau să mă gândesc de acum la cea mai bună modalitate de a ne asigura ca Uniunea Europeană să fie eficientă și să dispună de o adevărată plus valoare, după cum am sugerat în amendamentul 20 și ca și amendamentul 19 depus de eh, colega noastră Danuta Hübner și amendamentul 20 depus de mine însumi, cred că trebuie să avem o listă de principii conform cărora să fie, să fie constituit sistemul de resurse proprii. Este vorba de vizibilitatea crescută a politicilor cu o plus valoare la buget, pentru că nu vedem uh, acest lucru foarte des. Câteodată avem de-a face cu o opacitate totală. Bugetul trebuie să fie mai transparent, obiectivele trebuie să rămână în centrul preocupărilor noastre Închei spunând că în amendamentul, amendamentul 28 pe care l-am depus și în 27 apare o problemă crucială și anume unitatea bugetului european care cred că trebuie să se păstreze. Nu avem nevoie de bugete paralele în concurență. Cred că trebuie să fim coerenți în felul în care cheltuim banul public european. Așa atunci când discutam la Strasburg, Jean-Claude Juncker a predat pentru același tip de unitate și cred că trebuie să susținem această abordare și să nu susținem uh, rute paralele care riscă să aducă mai multe fragmentări, mai multe diviziuni uh, în viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele ECR doriți să interveniți? Am purtat o scurtă discu- discuție cu câteva săptămâni în urmă, nu mi-am schimbat părerea, însă îi mulțumesc uh, doamnei Breso pentru munca sa excelentă. Aș uh, semnaliza faptul că doar schimbarea felului în care se finanțează Uniunea nu va schimba în sine felul în care o văd cetățenii. nu va exista un plus de transparență sau de legitimitate cu toate că acestea sunt în spatele uh, intenției de a transforma acest sistem de plăți. În, din principiu, ECR nu pot să susțină asemenea schimbări care inevitabil ar duce la o mai mică suveranitate pentru statele membre, Uniunea Europeană uh, ca instituție ar, ar avea resurse proprii. Deci noi avem totuși un spirit pozitiv, știm că suntem în minoritate, dar uh, așteptăm discuția și cooperarea ulterioară. Vă mulțumesc. Uh, în partea ALDE, domnul Selimovici. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim și noi, doamnei Breso, pentru un raport excelent. Cred că a fost destul de ușor, uh, în ciuda diferențelor ideologice, să ajungem la un acord. Trebuie să menționăm câteva lucruri. După cum a spus doamna Breso, este un aviz constituțional și trebuie să pun accentul pe aspecte constituționale. Un aspect trebuie să fie tratat În momentul în care Regatul Unit va ieși din, un regat, din Uniunea Europeană, într-un fel sau altul, orice va însemna Brexitul până la urmă, oricare relație viitoare vom avea, esențial, rezultatul va fi mai puține fonduri pentru Uniunea Europeană. Acesta va fi rezultatul net. Și acest lucru va um, provoca o criză în Uniune, pentru că, după cum știți, anumite partide din guvern fac campanie împotriva Uniunii, și uh, se distrează pentru că până la urmă consideră că vor câștiga net, însă nu sunt atât de mulți bani de recuperat. Întrebarea e ce se va întâmpla în momentul Brexitului. Vor continua să contribuie sau nu și cred că acest raport trebuie să clarifice lucrurile. Sunt de acord cu ideea că bugetul nu trebuie să fie votat în unanimitate în Consiliu, pentru că bugetul uh, este întotdeauna o listă de dorințe, cu toți cei care am discutat bugete la nivel național știm că fiecare pune ce își dorește, însă este ușor la nivel național pentru că există un ministru de finanțe care are puterea de decizie și există priorități politice. În Uniunea Europeană este mult mai dificil și devine un joc fără sfârșit. De aceea cred că bugetul trebuie să fie votat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Asta este prima propunere. În al doilea rând, cred că trebuie să utilizăm această oportunitate creată de Brexit pentru a revizui sistemul de reduceri, rabaturi și corecția acordate anumitor state membre. Statul meu face parte din acest sistem, știu despre ce este vorba, însă Sistemul acesta nu este nici măcar transparent pentru mine. Nu știu exact cine, ce primește, ce reduceri și unde și cum. În general, mi se pare că este imposibil de înțeles. În al treilea rând, bineînțeles că trebuie, programele și selecția acestora au nevoie de mai mare vizibilitate. Sunt convins că bugetul trebuie să aibă un sistem de resurse proprii reale, poate printr-un sistem de tranzacționare a emisiilor sau de oriunde ar proveni, însă trebuie să fie adevărate resurse proprii și cred că trebuie să reflecte prioritățile. Însă vreau să vă spun ceva foarte personal. Jumătate din viața mea am petrecut-o în fosta Iugoslavie și jumătate în Suedia. Și în fosta Iugoslavie, toate republicile care aparțineau statului iugoslav întotdeauna spuneau că există o nedreptate în sistemul bugetar. Slovenii spuneau că plătesc mult mai mult decât primesc că și croații la fel. Sârbii spuneau că da, noi plătim pentru Kosovo, dar după aceea nu primim înapoi. Deci unii folosesc facilitățile noastre și capacitățile de producție de aici și întotdeauna continuau discuțiile și acest lucru a dus la, a ajutat la destrămarea țării. Nu a fost cauza principală, dar a ajutat și am văzut în ultimele crize aceleași discuții, le-am auzit. State care sunt contributori neți și spuneau că plătim pentru grecii care nu lucrează și rosesc banii și grecii care spun, da, vin băncile voastre, aici câștigați bani, dar nu vă convine să ne dați și nouă ceva. Dacă nu găsim un sistem care să introducă un, o corectitudine, o transparență, o capacitate de a explica cetățenilor ce se plătește, ce se câștigă, va contribui la uh, dizolvarea și destrămarea Uniunii. Avem nevoie de un sistem transparent și uh, ușor de explicat cetățenilor. Plătim asta pentru că primim, în schimb, altceva. Și acest lucru mi se pare foarte important în acest raport. Vă mulțumesc și aștept discuțiile cu raportorii din umbră. Selimovic and Fabio. Mulțumim, domnule Selimovic. Fabio nu e aici. Dorește cineva să intervină pentru FDD? Dacă nu, mai este cineva care ar dori să intervină la acest punct? Mercedes? Domnul Helmas dorea să intervină. Va exista o corelație între cele două avize, mai ales pe chestiunile de principiu. O să vedem ce diferențe apar când lucrăm la aceste avize, încă o dată, la nivel de principii. După cum a spus și domnul Messerschmidt, o să vedem ce facem cu întrebarea dacă aceste demersuri de ordin federalist arată clar diferențe între federaliști și confederaliști, cei care cred că Uniunea Europeană trebuie să măsoare o platformă de coordonare și cooperare și nu un stat integrat, cum încercați dumneavoastră să construiți. Să vedem. Asta va fi și rolul meu la vot și pentru acest aviz. Mulțumim. Mercedes, ai cuvântul acum? Mulțumesc. Mai întâi uh, aș vrea să-mi cer scuze. Spuneam uh, că credeam că vi s-au trimis propuneri de compromis, dar încă sunt pe drum. O să le primiți curând, îmi cer scuze. Am spus că le-ați primit, dar încă nu. Domnului Preda, doream să-i spun că am uh, reținut uh, termenul de literă, letră, deși se spune că trebuie să ne bazăm pe resurse proprii acolo. Am retras acel termen de letră. La celelalte puncte o să vedeți că am acceptat uh, amendamentele noastre și altele care se referă la unitatea bugetului. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus uh, domnul Juncker. Bugetul trebuie să fie unic. Dacă avem uh, o linie bugetară, cum a spus-o de altfel și Parlamentul, nu e cazul să avem bugete separate. Și în ceea ce privește chestiunea menționată de dumneavoastră, pe rebate, pe reduceri și compensații, am să primesc amendamente pentru a clarifica lucrurile. Cred că, într-adevăr, claritatea, transparența pot să sporească dacă avem resurse clare proprii ce țin de competențele Uniunii. S-a vorbit în aceste zile de această chestiune, chiar președintele Macron spunea lucruri interesante. Pe de o parte, așa ne-am putea proteja de efecte negative. Globalizarea are componente pozitive și și componente negative. Să protejăm Europa de efectele negative cum ar fi cele sociale sau de mediu, dumpingul uh, de mediu sau ecologic, dacă reușim să definim resurse proprii de acest gen, atunci putem avea acordul cetățenilor europeni, care în prezent nu sunt uh, cei care plătesc direct, dar există aceste instrumente care generează resurse. Și e vorba de resurse proprii pentru că uh, țin de o competență exclusivă a Uniunii. Dacă reușim, o să avem o ședință a raportorilor din umbră pentru a verifica amendamentele de compromis sau dacă cumva considerați că nu este necesar pentru că lucrurile merg bine, atunci nu o să o facem. Asta depinde de reacțiile pe care o să ni le trimiteți pe marginea propunerii de amendamente majoritatea materialului încă n-a fost, nu era disponibil, așa că n-am putut să avem ședința cu raportorii din umbră. Domnului Messerschmidt i-aș spune că nu e neapărat adevărat că modificarea modului de finanțare nu modifică povara pentru cetățeni. Un mod de finanțare care e mai strict legat de competențele Uniunii de posibilitatea Uniunii de a-și reglementa propria funcționare și propriile resurse, poate să arate mai clar cetățenilor europeni că resursele țin de valoarea adăugată a Uniunii Europene. Dacă considerăm că Uniunea Europeană aduce o plus valoare, dacă considerăm că nu e o plus valoare, atunci nu mai avem ce discuta. pentru amendamentele ALDE. În parte v-am răspuns deja. Cred că trebuie să simplificăm maniera în care definim bugetul. Bugetul trebuie să fie strict legat de resursele propriile ale Uniunii. Și aici trebuie să ne concentrăm eforturile. Pentru noi eh, sunt mai curând aspectele instituționale, însă urmărim îndeaproape ce fac și comisiile de resort, Comisia Bugete mai ales, pentru a verifica că ce intră în rapoartele lor se aliniază la principiile instituționale. Și sigur că așa vor proceda. intenționez să accept și multele amendamente care se referă la priorități. Încercând să corelăm cât mai mult finanțarea de prioritățile Uniunii. Aceste priorități vor fi definite în următorul cadru financiar și în viitorul program strategic al Uniunii Europene care va veni după Europa 2020. Nu vreau să vin cu prea multe liste pe priorități, încă nu știm care o să fie prioritățile viitoarei programări europene, chiar dacă idei avem. În ceea ce privește echitatea și transparența, sunt pe deplin de acord, e complicat. Uh, cine s-a ocupat de bugete? Și eu am ocupat de o grămadă de bugete. Știu cât de greu este să aduci uh, claritate și transparență într-un sistem fiscal, să obiectivul există. Trebuie să-l păstrăm ca un reper fundamental. Sigur, nu o să fie întotdeauna perfect, dar obiectivul trebuie să rămână acesta. Din câte am înțeles, cred că în majoritatea cazurilor o să putem ajunge la un acord și compromisuri satisfăcătoare pentru a avea un aviz suficient de ferm pentru a avea un impact real. Domnule Anemans, dacă nu suntem de acord pe principiile de fond, nu putem fi decât foarte rar de acord în ceea ce privește consecințele și consecințele financiare raportul dumneavoastră care se referă la structura viitorului cadru financiar multianual nu se aliniază așa de bine la ce cele spuse de dumneavoastră anterior, dar asta o să vedem atunci. Mulțumesc. Mulțumim, Mercedes, spune doamna președintă. Acum o să fac un lucru mai puțin inteligent, cel puțin mai puțin inteligent pentru un președinte. Votul uh, va fi pe 11 și atunci numai la Strasburg ați mai avea timp de o ședință cu uh, raportorii din umbră, dar dacă vreți putem să vă dăm mai mult timp, să votăm doar în noiembrie. Dacă se întâmplă ceva, spuneți-mi. Nu vă faceți probleme. Dacă reușiți să terminați la timp, e bine și o să avem timp uh, mai mult pentru bugete. Nu cred că va fi o problemă. Putem trece atunci la o altă chestiune care ține de finanțarea instituțiilor europene, următorul cadru financiar multianual, avizul domnului Harold Fanemans. Harold, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. După cum am spus, am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a vă prezenta un text uh, acceptabil pentru toată lumea. Nu e cazul, am primit amendamente, am înțeles că nu va fi ușor de găsit o platformă comună de compromisuri aici. Însă, după cum s-a văzut și din discuția din jurul raportului doamnei Preso, nu prea avem șanse de a vedea o platformă comună aici, un text pe care să-l voteze toată lumea. Așa că dacă nu ajungem la un numitor comun, dacă nu întrevedem posibilitatea de compromis, ar fi mai bine să trecem la vot. Pozițiile sunt tranșante, amendamentele sunt de așa natură încât pot crea un text coerent, așa că nu cred că ar trebui să pierdem timp. Am putea să avem în același timp ambele voturi, după cum s-a discutat astăzi. Mulțumim. Nu-l văd pe domnul Rangel aici. De la PPE, dorește cineva să intervină? Nu, din partea socialiștilor, atunci vă rog. Vroiam să uh, explic doamne, domnului Anemans uh, faptul că noi acceptăm faptul că, bineînțeles, vom avea anumite diferențe, însă vreau să vă explic uh, punctul de vedere prezentat de uh, grupul socialiștilor și democraților, pentru că am depus o serie de amendamente la acest raport care ne permite să oferim, pe de o parte, o recomandare tehnică și trei observații politice. Aspectul tehnic este amendamentul nostru, numărul 10, care face trimitere la convenția că acceptăm, după cum propune raportoarea, cadrul, fin- cadrul financiar să se structureze pe fiecare 5 ani de uh, legislatură. Există un acord foarte mare că este foarte convenabil ca acest cadru uh, financiar să se suprapună pe termenele de uh, legislatură parlamentară. Există anumite aspecte care necesită complexitate în executarea lor, care ar, exist, care ar necesita însă un termen mai lung și sperăm că doamna Nevanț va accepta propunerea noastră și că și de aceea noi facem trimitere la necesitatea de ca anumite politici să se planifice în perioade de 5 plus 5 ani. Este amendamentul 10, care este o idee foarte importantă din punctul nostru de vedere. Eh, aspectele politici pe care, politice pe care vi le spuneam eh, țin de următorul fapt. Eh, trebuie să punem în vigoare un automatism ca ieșirea Regatului Unit să implice o reducere aferentă a bugetului Uniunii. Sunt câteva expresii care nu sunt împărtășite de grupul nostru, Eh, se spune că se consideră puțin probabil că în acest context se poate crește eh, bugetul Uniunii pe termen lung. Noi nu suntem de acord cu această idee. Deci aici avem un amendament de uh, ștergere. Nu acceptăm ideea că ieșirea Regatului Unit să ducă la o reducere automată la următorului CFMM. Aceste idei, opinii nu ni se par necesare a fi exprimate în acest raport. După aceea, mai vreau doar mai vreau să vă spun că în general cresc necesitățile de finanțare a politicilor supranaționale în Uniune. Este foarte clar că conexiunea energetică, lupta împotriva schimbărilor climatice, problemele legate de migrație ca să nu mai spunem problemele de securitate și apărare, presupun necesitatea ca politicile Uniunii să aibă o susținere bugetară mai bună. Știu că unii nu-și doresc ca Uniunea Europeană să facă mai multe lucruri și accept că trebuie ca în anumite aspecte să uh, cheltuim mai puțin, însă în altele trebuie să cheltuim mai mult. Avem nevoie de, beneficiile politicilor supranaționale sunt atât de evidente încât pot fi uh, făcute doar la nivelul Uniunii Europene. Și au nevoie de o uh, schimbare climatică, Uniunea Energetică, controlul frontierelor, toate problemele legate de migrație, apărarea și securitatea, lupta împotriva terorismului, fie acționăm împreună, fie nu o face nimeni. Acesta, aceasta este observația mea politică în legătură cu cheltuielile care nu apar în acest raport. După aceea apare și corolarul logic al acestei necesități de a avea politici um, de cheltuieli pe, pe care trebuie să le țină cont cadrul financiar și anume veniturile. Acest lucru se leagă de dezbaterea pe care tocmai am purtat-o la raportul doamnei Breso. Cred că uh, avizul nostru trebuie să propună ca CFM-ul viitor să țină cont de posibilitatea unor noi uh, surse de venituri. Și grupul meu a repetat uh, în, la Comisia Econ acest lucru. De ce veniturile băncii centrale nu pot să intre în bugetul Uniunii? Știți că Banca Centrală are, are un volum de venituri relativ important de ce uh, rămâne cu aceste venituri? De ce aceste venituri nu intră în bugetul Uniunii? De ce să nu ne gândim, ca și președintele Macron, să existe un venit pe un impozit pe tranzacțiile financiare din Europa și care să aibă o, un uh, impact național care să fie un, o contribuție automată la eh, bugetul Uniunii. El în discursul său a discutat despre politicile de migrație, însă putem să vorbim și despre politicile de apărare. Avem un amendament 29, eh, domnule Anemans, care uh, explorează necesitatea de a aduce, de a face față la noi necesități economice ale Uniunii, Uh, lucru pe care putem face politic doar noi și pentru care avem nevoie de venituri adecvate. Acestea sunt amendamentele prezentate de grupul meu și uh, fie că uh, domnul Anemans le împărtășește sau nu, le vom vota la vot. Vă mulțumesc. Thank you for these contributions. Mulțumesc pentru aceste intervenții. Din partea ALDE, dorește cineva să intervină? nimeni cineva. Domnule Anmans. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați observat, în buna tradiție parlamentară, o dezbatere pe marginea bugetului sau a structurilor bugetare, a cadrului bugetar, ridică probleme de ordin politic și ne arată care este clivajul politic la nivelul Parlamentului ne putem aștepta ca cele două rapoarte, cel al doamnei Bresso și al meu, să facă obiectul la unor numeroase amendamente care ar reflecta diferențele politice în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene. E o iluzie să ne gândim că o să găsim un mare compromis care să ne permite să depășim aceste diferențe de ordin politic. Am să citesc amendamentele care vin, o să vedem dacă are rost să avem o ședință a raportorilor uh, și a raportorilor din umbră pentru a încerca să găsim un compromis, dar uh, pentru mine n-ar fi o catastrofă să trecem repede la vot. În mod inevitabil, un astfel de dosar reflectă diferențele politice între noi pe marginea viitorului Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim pentru această flexibilitate. Calendarul pe care îl propune secretariatul este să se voteze pe 11 octombrie și din spusele noastre înțeleg că până atunci nu credeți că se va putea ajunge la un compromis. Asta ne permite să lucrăm împreună și cu cei din uh, Comisia Bugete, pentru că se face o prezentare pe 4 septembrie și se așteaptă votul pe 22 februarie. Se opune cineva la acest calendar? Atunci îl adoptăm. Nu dorește nimeni să intervină. Trecem la următorul punct, punctul 6 de pe ordinea de zi, prevăzut pentru ora 10. Avem 4 minute de relaxare și pregătire până la ora 10. So, ladies and gentlemen, the break is over. Domnilor și domnilor, pauza s-a încheiat. Începem uh, punctul 6 privind finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. 13 septembrie acestui an, Comisia a adoptat o propunere de nou regulament pe această temă câteva luni în urmă, probabil vă amintiți, am avut o discuție la AFCO cu reprezentanții ai DG Finanțe și acum uh, avem uh, alături de noi reprezentanții ai Comisiei. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. O să dăm cuvântul mai întâi domnului Johansson, după care dăm cuvântul și raportorilor din umbră grupurile care nu au raportori din umbră pot să intervină prin intermediul unor alți delegați. Dar, doamnă Johansen, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri. După cum știți și după cum a spus și președintele Juncker, când a anunțat un nou regulament privind finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice care să stimuleze dezvoltarea democratică și să adâncească legitimitatea partidelor politice europene. Ca reprezentant a Comisiei, îmi face o plăcere deosebită să vă prezint acest regulament. Modificările propuse vin ca răspuns la rezoluția Parlamentului din 15 iunie și ați menționat și dezbaterea pe care am avut în această comisie în iulie. Aceasta a ajutat foarte mult la activitatea de pregătire a acestui proiect de regulament. Propunem un număr limitat de amendamente precis țintite. Acestea sunt menite a spori legitimitatea democratică. Finanțarea va reflecta mai bine electoratul european va crește transparența, oamenii vor ști pentru cine votează și partidele politice europene vor putea să se organizeze mai bine, reducând abuzurile și permițând recuperarea fondurilor în caz că acest lucru este necesar. Este foarte important ca ambii colegislatori să progreseze rapid în acest dosar, pentru că e nevoie ca acesta să devină lege până în aprilie 2018, dacă vrem să avem un impact asupra finanțării partidelor în anul electoral 2019. Foarte repede am să parcurg uh, modificările propuse. După cum am spus deja, acestea sunt precis țintite pentru a elimina probleme identificate până în prezent. Discutăm uh, în principal uh, participarea multipartinică. O să permitem doar partidelor politice, nu indivizilor, pentru a spon să sponsorizeze înregistrarea de partide politice și pentru ca această uh, corelație să fie transparență, partidele politice trebuie să raporteze partidele membre și structura pe genuri a numărului de candidați prezentați la alegerile europene. Un al doilea amendament uh, trebuie să îmbunătățească modul de acordare a finanțării europene în funcție de rezultatul de la alegeri, cu scăderea scădere a pragului de la 15 la 5% crescând altfel uh, volumul de resurse distribuite în conformitate cu numărul de locuri câștigate. Am uh, schimbat uh, cheia de distribuție mai curând decât să creștem pragul, pentru că această modificare ar, ar fi avut altfel un rezultat limitat în prezent, toate partidele sunt reprezentate de cel puțin trei uh, parlamentari. Dacă creștem mai mult acest număr, ar fi apărut probleme de ordin juridic în materie de drepturi fundamentale. Așa că ne-am propus să scădem suma fixă. De asemenea, ne-am propus să reducem cerințele de cofinanțare 10% pentru partide, 5% pentru fundații. Experiența ne arată că partidele și fundațiile au uh, probleme în a accesa această finanțare și credem că organizațiile europene ar trebui să aibă mijloace și posibilitatea de a se organiza în acest sens. Trebuie să fim mai bine echipați să combatem abuzurile trebuie să existe elemente de identificare a organizațiilor care nu respectă criteriile de înregistrare sau atunci când criteriile de înregistrare sunt eronate sau deliberat distorsionate. La fel, se preconizează măsuri pentru a recupera banii primiți uh, în mod necuvenit de partide sau organizații și, de asemenea, metode de recuperare a banilor de la persoanele fizice vizate. We propose that a sort of review of the rules of Propunem de asemenea o revizuire pe viitor a regulilor de funcționare a partidelor și fundațiilor europene, pornind de la experiența câștigată în perioada anterioară. Doresc să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru posibilitatea că, pe care ne-ați dat-o de a vă prezenta această propunere și vreau să mulțumesc serviciilor Parlamentului pentru sprijinul lor în pregătirea acestui proiect de regulament. Vă mulțumesc! Thank you, Ms. Uh, Johansson. Um, so... Mulțumim! Acum vorbitorii în numele grupurilor. Domnul Viland, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, în primul rând aș dori să mulțumesc uh, tuturor participanților, uh, secretariatului, uh, colegilor, colegei Lunacek, care a colaborat și a, cu mine în grupul de lucru. Aș dori să mulțumesc și tuturor celor care au contribuit la această rezoluție și uh, sper că vom reuși să obținem o reformă rapidă. Salutăm propunerea Comisiei, însă, din păcate, um, abordează principalele Um, elemente negative a legislației actuale. salutăm și faptul că este prevăzută și o revizuire ulterioară și care nu este valoarea obișnuită prevăzută, pentru, prevăzută inițial pentru 2018 sau 2019, ci dorim să identificăm, să eliminăm în crearea acestui regim cel mai, cele mai multe probleme. Trebuie să lucrăm la dezvoltarea cadrului european pentru fundațiile și partidele politice europene. S-au menționat uh, deja problemele uh, statutul de membru al unor, mem- al unor uh, membri în mai multe partide, este un abuz creativ. Um, apoi, finanțarea partidelor trebuie să fie mai bine ajustată. Considerăm că cel mai important uh, număr orientativ nu trebuie să fie numărul partidelor. cred că ar trebui scăzut uh, pragul, mm, mm, suma de bază pentru fiecare uh, partid, trebuie să adaptăm și contribuțiile și, în general, partidele europene trebuie să devină mai europene. Obiectivul nu este ca anumite partide să primească mai mulți bani, Din potrivă, însă este vorba de a adapta regulile în așa fel încât distribuția să fie uh, echitabilă. O rugăminte concretă către comisie. În, uh, la articolul 3.1b, în textul în germană, nu se exclude, exclude suficient, cel puțin din punct de vedere lingvistic, ca anumite partide să fie membre din mai multe partide europene. Deci nu este exclus și cred că ar trebui uh, făcută o clarificare. La AFCO ar trebui să lucrăm rapid și Comisia a făcut referire la asta. Ar trebui să fie posibil să Uh, atingem termenul licitațiilor ce se lansează în 2018 pentru 2019. Asta înseamnă că nu mai rămâne foarte mult timp. Și de cred că trebuie, de aceea cred că trebuie să ne concentrăm. Deci cred că trebuie să um, lucrăm la acest document. Ne va costa ceva timp și ceea ce și dacă ne ia prea mult timp, nu vom putea aplica nimic în 2019. Uh, uh, s-au uh, făcut propuneri pentru dreptul electoral, care au fost atât de multe și de stufoase, încât e greu să se ia o decizie. Deci, principiul ar trebui să fie următorul să trecem de la lucruri generale la specifice într-o etapă mai târzie a legislației și să nu venim cu detalii. De exemplu, eu nu sunt anti uh, chestiunea de gen, dar mă întreb de ce în anumite domenii uh, unde pot exista consecințe uh, destul de complexe, mergem în detalii, însă nu am reușit să prevedem ca acestor partide europene să li se impună ca președinții și uh, organismele de conducere să fie votați prin vot secret de către delegați care au fost la rândul lor votați prin vot secret. Astfel să se asigure o reprezentare directă, fără ingerințe externe. Este uh, uh, un minim de principii democratice și am uh, eșuat până acum să impunem asta. Dar venim cu tot felul de alte mici detalii. Avem nevoie de reprezentanți independenți ai partidelor, avem nevoie de uh, contribuții ale membrilor fără influență și asta se poate face numai prin uh, alegerea secretă uh, a organelor de conducere, dar și a candidaților um, um, pentru Parlamentul European. M-aș bucura de asemenea dacă am putea menține consensul destul de larg referitor la aceste uh, reguli, astfel încât să putem procesa cât se poate de repede acest uh, document atât de necesar. Danke sehr. Und jetzt uh, Frau Bresso. Mulțumesc, doamna Bresso. Eh, grazie, Presidente. Eh, anch'io voglio ringraziare la Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu Comisiei. deoarece a reluat o dezbatere dificilă la început în uh, comisia noastră. Părea, practic, imposibil să deblocăm o uh, legislație modificată de curând și care nici măcar nu era aplicată în totalitate. Însă cred că Comisia a înțeles foarte bine nevoile, um, nu numai ale noastre, ci și ale cetățenilor europeni. care ne-au cerut să abordăm modul uh, de folosire a fondurilor europene, uneori uh, incorrect. Mulțumesc uh, Comisiei pentru viteza cu care a lucrat. Și, de asemenea, aș dori să-i mulțumesc pentru că a inclus asta în pachetul pentru democrație. Mi se pare că buna funcționare a partidelor politice europene este un element esențial al democrației europene crearea unor veritabile partide europene este unul dintre obiectivele principale pe care trebuie să le avem ca forță politică. Dacă nu avem partide puternice, solide, nu putem uh, avea în vedere o bună funcționare a democrației europene. Vom putea lucra la detalii, însă aș dori să mă refer la fondul problemei. Finanțarea, o mai mare proporționalitate în funcție de numărul de deputați. O anumite elemente ar facilita abuzul și ar duce la crearea mai multor partide Uh, tocmai pentru a obține mai multe fonduri. Asta trebuie să împiedicăm. Și sunt de acord că trebuie să accelerăm uh, lucrurile pentru a putea deja pune în aplicare aceste prevederi uh, la următoarele alegeri europene. După cum spuneam, dacă nu există o prezență puternică a partidelor europene la alegerile europene, de fapt nu vor fi adevărate alegeri europene. Încă nu am avut posibilitatea să discutăm despre asta în grup, dar uh, din discuțiile pe care le-am avut, suntem pentru o mai mare claritate a relațiilor între Partidul Național și uh, partidele europene. Deci trebuie să existe o vizibilitate a logo-ului pe site, trebuie ca uh, echilibrul între bărbați și femei să fie vizibil. Nu sunt uh, 100% de acord cu colegul Viland. Nu este vorba de a impune echilibrul uh, între bărbați și femei, însă trebuie ca lucrurile să fie vizibile. Apoi fiecare alegător alege Însă mi se pare ceva important. Și încă ceva uh, referitor la caracterul democratic al funcționării acestor partide. Responsabilitatea personală. Când se reunesc condițiile, responsabilitatea personală pentru uh, anumite abuzuri este justificată, chiar dacă relația între abuz și responsabilitatea unei persoane trebuie să fie foarte clară. Colegul Wieland spune că în versiunea germană nu se precizează în mod suficient interdicția de a participa la mai multe partide europene. E important să uh, controlăm asta, într-adevăr. Poate e o problemă de traducere, dar poate că e o chestiune de claritate a textului. În orice caz, va trebui verificat pentru că este important. Cam acestea ar fi primele idei pe care doream să le exprim. Trebuie să lucrăm cât se poate de repede și asta va trebui să devină regula noastră, rapiditatea, dacă dorim să acționăm. În orice caz, suntem la o primă evaluare, totuși, deci uh, nu vă pot uh, da poziția finală a grupului nostru. Însă ne gândeam la un amendament eventual în ceea ce privește posibilitatea ca cetățenii europeni printr-o petiție sau forme similare, ar putea să semnaleze uh, probleme, abuzuri. Pentru că, până la urmă, um, cetățenii trebuie să se poată exprima, să-și exprime uh, um, grijorările, să ceară unor organisme să facă o verificare, mi s-ar părea util. Deci um, ne gândim la un eventual amendament în acest sens. În rest, mulțumesc uh, comisiei. Cred că este foarte important ca în pachetul de democrație să fie inclus acest subiect. Există și alte subiecte, cum ar fi inițiativa cetățenească. este importantă pentru că este un semnal pe care îl transmitem în Europa celor care cer mai multă transparență și um, un mai mare respect al uh, nevoilor exprimate de cetățenii europeni. Mulțumim foarte mult! Urmează grupul ECR. Mai avem 10 minute pentru acest subiect. Nu vreau să vă limitez, însă vă rog, 10 minute totuși sunt 10 minute. Mulțumesc. Voi dori să vorbesc polonă. Misii za, za przedłożenie i... Mulțumesc pentru prezentarea comisiei. A fost foarte detaliată. Aș dori să um, spun ceva pozitiv și eu am și o critică. Grupul ECR este, bineînțeles, împotriva abuzurilor. Este și nu putem fi de acord cu uh, statutul de membru în două, trei partide. Sprijinim asta. Este un element pozitiv. Punctul critic este acel transfer de subvenții în interiorul partidelor. Este vorba mai ales de marile partide. Mă refer concret la articolul 19. Mi se pare că nu uh, respectă principiul pluralismului partidelor și nici regulile de funcționare ale unei democrații participative. Din potrivă, de curând uh, în Parlament am observat o tendință de a consolida partidele mici și mijlocii. Mi se pare că acest aspect este negativ. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Iustovski. Domnul Selimovici, în numele grupului ALDE. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Am avut o dezbatere la începutul lunii iulie, au apărut toate aceste chestiuni pe care le discutam. Cred că toate grupurile politice sunt împotriva abuzului de resurse și nu trebuie spus acest, nici măcar nu trebuie menționat asta. Însă propunerea este importantă pentru că va consolida democrația la nivel constituțional. Cetățenii în ziua de azi nu sunt foarte sigur când pun ștampila pe cineva dacă asta va schimba ceva în Uniune sau nu. Și astfel va fi pur și simplu mai ușor de înțeles. Mai ales procesul cu șpiță în candidat, cu candidatul de vârf, va permite cetățenilor să voteze nu numai cine îi reprezintă în Parlament, ci și cine conduce lucrările Comisiei este ceva ce uh, trebuie să susținem ca Parlament. Trebuie să evităm situația de data trecută, dacă vă amintiți că fostul președinte al Comisiei a fost criticat pentru faptul că nu era foarte cunoscut. Nigel Farage uh, spunea, cine sunteți președintelui Comisiei? Și motivul pentru care am avut această persoană a fost că Uh, Regatul Unit nu dorea să aibă pe nimeni care să fie, de fapt, cunoscut. Orice fel de candidat uh, puternic era respins și când la final a fost uh, numit un, un președinte, spuneau, vai, dar nu vă cunoaște nimeni. Este populismul în cea mai negativă formă. Trebuie să o evităm. Cred că propunerea merge în direcția cea bună din acest punct de vedere. Două observații. Întâi, interdicția pentru partidele europene să nominalizeze uh, candidați în alegerile naționale. Este în considerentul 18. Și întrebarea mea este următoarea. Interdicția de a numi candidați în alegerile naționale este în continuare logică? Pentru că vorbim uh, despre eventuale liste de tranziție în Parlamentul European. Este rezonabil să avem această interdicție și are intenția Comisia să revizuiască o astfel de interdicție? Iar apoi, ce justifică interdicția de a participa în campaniile naționale pentru referendumuri? De la rezultatul Brexit, uh, votului pentru, uh, pentru Brexit, uh, foarte multe studii au arătat că oamenii nu prea cunosc ce facem. Nu, nu înțeleg cum funcționează Uniunea Europeană, cum voturile duc la anumite consecințe și rezultate. Iar interdicția de aici nu mi se pare una logică. Participarea partidelor europene ar trebui să ajute la a se înțelege ce înseamnă alegerile europene și așa mai departe. Interdicția de a participa la alegeri nu, nu, nu mi se pare ceva logic. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Anderson, în numele verzilor. Mulțumesc. Mulțumesc și Comisiei pentru propunere. Aș dori să încep prin a cere scuze în numele domnului Teri Cabras uh, pentru că nu poate fi prezent astăzi aici. Uh, voi citi o scurtă notă pe care a, uh, pe care a pregătit-o și voi avea câteva observații din partea mea. Dragi colegi, grupul nostru este îngrijorat de abuzul de fonduri publice. Suntem pentru ideea de a uh, împiedica astfel de situații. Uh, am susținut documentul pe, SND și așa mai departe, uh, um, care face propuneri pe care le salutăm. Din păcate, Comisia include și o propunere problematică ce afectează unul din principiile principale într-o democrație, și anume protecția minorităților. Comisia propune reducerea uh, finanțării Uh, alocate în mod egal tuturor partidelor. Asta afectează anumite partide și, de asemenea, Comisia nu reușește să rezolve problema uh, alocării, proastei alocări a fondurilor și a alocării uh, pentru partidele mici. Sper că vom putea găsi un acord în acest uh, Parlament pentru a evita asta. Aceasta a fost din partea domnului Tericabra. Cabras. Aș dori să spun ceva și în numele meu. Eu nu sunt un mare fan al partidelor politice europene, așa cum este domnul Teri Cabras. Sunt activ în uh, partidul verzilor, un minunat partid, dar mă întreb dacă acest uh, fenomen al partidelor uh, europene este o bună constituie o bună utilizare a banilor contribuabililor. Există cazuri clare de abuz. În uh, unele din partidele mai mici. Și, bineînțeles, acest lucru trebuie oprit. Deci, sper că vom găsi o soluție bună. Thank you very much. Do we have anybody for you? Mulțumim foarte mult. Este cineva din partea FDD care dorește să intervină? Domnul Anemant, doriți să interveniți? Doar un minut. Mai mult pentru a repeta ceea ce am spus uh, deja în uh, dezbateri pe acest uh, subiect. Suntem pentru și vom colabora la orice fel de reducere de abuzuri, statut de dublu de membru și așa mai departe. Sunt împotriva zvonurilor, pentru că nu s-a dezbătut de fapt într-adevăr, zvonurilor că această reformă va încerca să reducă sau să abolească finanțarea așa numitelor partide populiste și din acest punct de vedere deplâng formulările uh, alese de domnul Juncker la discursul său privind starea Uniunii aplaudat uh, în mod foarte sonor de toți dintre dumneavoastră sau o majoritate dintre dumneavoastră. Dacă vor fi aliniate, cum au existat în anumite propuneri, aliniate precum partide care nu sunt în conformitate cu valorile europene sau cu principiile europene sau așa mai departe, uh, atunci uh, practic uh, se încearcă evitarea unor idei despre viitorul Uniunii și nu vom putea susține vreo reformă în acest sens. Deci voi fi alături de dumneavoastră în reducerea abuzurilor de fonduri din motive evidente, dar uh, nu voi uh, susține uh, motive politice. Much, Madame James. Doamna James. Much. Well... Mulțumesc, doamnă președinte. Am mai spus acest lucru nu susțin propunerea și voi repeta de ce. Este, această propunere favorizează partidele mari, însă vreau să vă reamintesc că în întreaga Uniune Europeană alegătorii au respins partidele majore care domină uh, scena politică, resping liberalismul, pe democrați, pe so- socialiști și uh, au apărut noi partide și mișcări politice. În al doilea rând, sentimentul subiacent pune act, se, pa- se pare că vrea să fie neutralizarea euroscepticismului. Înțeleg de ce, dar nu sunt de acord. Pe lângă dinamica recunoscută, există aceste uh, evoluții care nu sunt recunoscute. Guvernele naționale din țările de jos, statele de jos, țările de jos și Germania reflectă imaginea electoratului acum. Nu putem să ignorăm acest lucru. Și putem să continuăm să vedem participarea la vot să, să, în scădere în statele membre, pentru că nici o opțiune nu ă, este că nu am, nu, sunt motivat suficient să mă duc la vot. Deci, ori le dăm alegerea de a vota, ori riscăm să alienăm uh, alegătorii. Vă îndemn să ținem cont de aceste lucruri. Știu că nu sunt uh, lucruri care să vă convină, însă trebuie să fie avute în vedere. Este pur și simplu așa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, nu văd uh, nimeni să dorească să intervină de partea noastră. Întreb comisia dacă dorește să răspundă. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii inițial și mulțumiri pentru ideile exprimate, câteva idei generale pentru început și după aceea câteva idei mai specifice. Punctul de plecare al comisiei este că comisia susține cât mai multe partide uh, active la, la nivel european și implicarea activă a cetățenilor. Este un uh, obiectiv uh, de lungă durată al Comisiei. Singura limită pe care o uh, vedem este în legătură cu uh, valorile pe care este bazată Uniunea noastră. Discutați despre participarea cetățenilor la viața politică activă. Eu cred că trebuie să lucrăm împreună și din partea Comisiei suntem foarte angajați și acordăm uh, foarte mare atenție cetățenilor și susținem dialogul cu cetățenii. După lansarea procesului de reflexie în legătură cu Uniunea Europeană au existat o serie de evenimente publice de implicare a cetățenilor au avut loc și alegerile Parlamentului European și în viitor, în 2019, la alegerile pentru Parlamentul European vom intensifica eforturile de angajare cu cetățenii. Cred că avem aceeași abordare care este dublă. Avem amendamente Uh, bine țintite care vrem să intre în vigoare înainte de aprilie 2018 pentru a fi valabile pentru următoarea, uh, următoarele alegeri parlamentare europene. Și bineînțeles putem să discutăm despre o serie de alte uh, aspecte, însă acum prioritatea noastră este Uh, cadrul legislativ pentru alegeri. În ceea ce privește finanțarea, punctul nostru de plecare este că toate partidele politice trebuie să aibă mijloacele de a se organiza și vă invit să examinez, să examinați tot ceea ce propunem. Reducem proporția primită de partide, însă asigurăm proporționalitatea. În același timp, uh, reducem și nivelul de cofinanțare, ceea ce uh, uh, eliberează resurse pentru partidele politice. Pe considerentul 18 și interdicția de a participa la listele naționale și pe referendumuri. Acesta provine din abordarea de a Uh, ținti exact neregulile. Vom examina uh, um, această idee. Un partid național va putea să susțină doar un singur partid european. Vă mulțumesc. observații fără microfon. Aș dori de asemenea să vă întreb dacă domnul Beckel Adam, director al autorității pentru politici europene, dacă dorește să intervină. Vă mulțumesc foarte pe scurt Cred că, din punctul nostru de vedere, ceea ce se găsește în propunere este destul de clar. Este posibil să fie aplicat. Dacă s-ar aplica textul în forma sa actuală, se va putea pune în aplicare fără dificultăți majore Bineînțeles, dacă se schimbă criteriile de reprezentare, atunci va trebui să punem bazele unui proces de uh, luare în cont a acestui fapt imediat după uh, implementarea regulamentului, însă din punctul nostru de vedere este un proiect foarte fezabil. Vă mulțumesc că uh, AFCO înțelege foarte bine că mingea este în terenul nostru, deci sperăm că vom putea recomanda propunerea raportorilor pentru acest dosar și sperăm că Comisia va sprijini această propunere. Așteptăm doar transmiterea acestui dosar către plenară. Deci avem, luăm lucrurile în serios și acționăm în spirit de urgență. Sperăm că vom trece mai departe. Încheiem această, nu această reuniune, în această parte a agendei noastre. Uh, vom avea acum o audiere în legătură cu o problemă care nu este discutată foarte mult în ceea ce privește care nu privește foarte multe atenție în Parlamentul European este vorba de anumite aspecte care sunt foarte importante pentru integrarea europeană. Vom discuta despre anumite subgrupuri de state membre. În Parlamentul European avem o tradiție ca cei care părăsesc sala să o facă în liniște, Uh, anybody who wants to talk, please do it outside. Dacă doriți să purtați conversații, vă rog să o faceți în exterior. Începem această audiere în legătură cu originea și dezvoltarea subgrupurilor de state membre în interiorul Uniunii Europene și impactul acestui fenomen asupra uh, procesului de integrare. Avem trei experți care ne vor uh, împărtăși teorii și practici, Charles de Massy, Ana Lena Kirsch și domnul profesor Jacques Ziller, profesor la uh, Universitatea Pavia. Suntem puțin în întârziere, deci voi trece peste remarcile, observațiile mele introductive. Începem imediat Vă rog să încetați convorbirile. You are not aware of the acoustic. I mean, you are... Nu sunteți conștienți de cum se aud uh, vocile dumneavoastră, vorbiți încet, dar uh, ne deranjează. Îi dau cuvântul lui Charles de Marsilly de la Fundația Robert Schumann. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Deci dacă puteți uh, să faceți prezentarea în 10-12 minute, probabil vom uh, reuși să recuperăm timpul pierdut. Mulțumesc, doamnă președinte, vor, voi încerca să respect cele 10 minute. Este într-adevăr o problemă legitimă și de actualitate, în special uh, în contextul discursului președintelui Macron și discursului mm, domnului Juncker în legătură cu starea Uniunii. Trebuie să ne gândim la integrarea în 27 de membri sau 32, 35 în viitor. Voi vorbi despre euroscepticism și uh, paradoxul că diverse eurobarometre ne arată care sunt uh, atitudinile colective. Deci, uh, diversele uh, apare și procesul de la Bratislava, demarat în uh, septembrie anul trecut. În teamă față de alegerile din 2017, chiar din punct de vedere economic, lumina este la capătul tunelului. Situația s-a schimbat și la nivel internațional, cu Statele Unite, președintele Trump și provocările climatice aferente. Aceste teme sunt din ce în ce mai actuale și este foarte important să avansăm împreună spre același obiectiv și să fim pe același vapor, ca să spunem așa. Există diverse propuneri ale Comisiei Europene pe care se poate exprima și Parlamentul European și care um, arată că Uniunea a 28 nu poate funcționa ca și o Uniune de 15 state membre. Constatăm riscul de declasare între unitate Există geometrii variabile, Europa a la carte, centre concentrice, uh, unii care vor să fie în avantgardă. În... Deci uh, o serie de concepții despre uh, Europa. Există trei viziuni principale. Cea anglosaxonă se opune oricărui proiect de natură federală și vrea să participe doar la integrarea pe anumite subiecte. După aceea, menționat și de domnul Macron, diferențierea pentru a crea un subansamblu în, în jurul cuplului franco-german. Deci Uniune în interiorul Uniunii, o anumită avangardă. În al treilea rând, o împărțire într-o Europa de Est și de Vest, despre care poate va vorbi colega mea care va urma, Uh, această concepție ar fragmenta Europa și ar crea un fel de club exclusiv. Primul risc este că poate apărea o fragmentare excesivă a procesului de integrare. Ar introduce o complexitate instituțională suplimentară în constituirea Uniunii Europene. Un autre risque est celui, bien entendu, de diviser les États membres en Se riscă să se divizeze statele membre și să se dea celor din afară sentimentul că nu sunt bineveniți. Și constituirea acestor diverse cluburi nu trebuie să fie văzută ca exclusivistă. Avem nevoie și de trepte necesare în interior. în practică, cum vom funcționa aceste diverse trepte. În practică, acestea există deja. Uniunea Europeană este o suprapunere de hărți, de carte, care uh, acoperă diverse necesități. Sper că intervenția următoare va reaminti că uh, tratatele instituționalizează opt-out-urile și Uh, privilegiile pe care le poate avea un stat sau altul. Vorbim aici de spațiul Schengen, care nu include toate statele membre. Fundația Robert Schuman uh, publică în fiecare săptămână o scrisoare de informare în legătură cu vot, activ, actualitatea europeană, voturile din Parlamentul European, din capitale și în fiecare săptămână apar două, trei, patru mici informații care se, se referă la aceste subgrupuri de state, care pot să fie două, 15. O consecință a integrării europene, care va duce la inițiative. Nu există un format specific uh, unic Europa nu este o omogenitate în care fiecare stat membru își pierde identitatea, ci este uh, și apare logica influenței. Aceste subgrupuri sunt variabile în fiecare săptămână. Dăm câte un exemplu, câteva exemple. Deja am evocat două mari zone. Există subgrupările de state organizate după o logică istorică, de temerile colective, dependențele energetică de statele terțe. Avem așadar uh, grupări specifice de state care se unesc uh, la nivel european, cu toate că provocările lor nu sunt împărtășite de toți. Inițiativa celor trei mări uh, reunește 12 state din Europa Centrală și de Est și uh, vorbește despre tele, transporturi, telecomunicații și mediu. Există responsabili politici chinezi care au profitat pentru a avea întâlniri cu doar anumite state europene. După aceea aveți și exemplul acestei subcategorisiri a statelor membre la fiecare stat european, Consiliu European apare această geometrie variabilă, pentru că fiecare guvern în funcție de alegeri uh, înclină într-o parte sau alta și poate să schimbe caracteristicile acestui grup. După aceea sunt uh, aspectele culturale care țin și de promovarea unei viziuni colective și aici aceste grupări pot, pot să fie cu geometrie variabilă, fără coloratură politică. Există logici instituționale, Tratatul de la Roma și alte organizații specifice și uh, există organizații clare unde există un secretariat, poate să fie o parte, cu o parte în Uniune, cu o parte în afara Uniunii cu state europene, Finlanda, Danemarca, de exemplu, dar și Islanda și Norvegia. Trebuie să existe și această deschidere în afara Uniunii Europene care ține de integrare. Și acest demers are o logică. Este un demers individual mai mult decât colectiv. anumite nuanțe care au apărut și în discursul lui Jean-Claude Juncker în legătură cu vizitarea Uniunii. Și președintele Juncker a spus că dacă nu va exista posibilitatea de a merge mai departe, trebuie să o facem în grupurile cât mai mari posibil, cu posibilitatea de a păstra ușile deschise. Trebuie așadar să articulăm aceste ambiții să respectăm ritmul fiecărui stat, să creăm și să susținem uh, voința de a înainta. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you uh, very much also for the Mulțumim foarte mult și că ați respectat timpul. I-aș da acum cuvântul doamnei Ana Elena Kirch. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru invitația făcută și mulțumesc domnului Charles de Marsili pentru că a schițat uh, cadrul general, procesul de la Bratislava, discursul domnului Juncker. Acestea, practic, sunt și punctele mele de pornire, însă eu mă voi concentra pe subgrupurile mai instituționalizate la nivelul Uniunii Europene, cu o structură mai exclusivistă, mai precis am să mă concentrez pe formă de cooperare nordico-baltice. Și apoi am să vorbesc și despre grupul de la Visegrad. Elemente generale privind aceste grupări și implicațiile posibile pentru Europa. Nu am o prezentare foarte stufoasă, însă, după cum vedeți, în realitate, avem un sistem extrem de complex, de suprapuneri organizaționale. Am să încep cu statele nordice. Acest grup uh, cooperează de aproape instituționalizat de cea mai multă vreme în Europa. Avem cooperare parlamentară, Consiliul Nordic, în 1952. Sunt diferite structuri de la învățământ la energie, climat și mediu. Ramura interguvernamentală a apărut mai târziu, în 1971, când s-a creat uh, Consiliul de Ministri Nordic. Caracteristică comună este președinția rotativă, acest uh, grup uh, operează cu un plan multianual. Celelalte grupuri uh, presupun o cooperare pe termen mai scurt. Ideea inițială pentru cooperarea nordică era aceea de a se concentra pe chestiuni specifice, ale regi, specifice regiunii, nu aveau nimic de a face cu Uniunea Europeană sau cu NATO, de altfel la fondarea acestui grup Uniunea Europeană nici nu exista, era doar o idee vagă de integrare europeană. Însă motivația lor a fost una intrinsecă, exista impresia că țin de o regiune cu o geografie comună, o periferie geografică a Europei și cu probleme comune politica externă și de apărare nu intra în cooperarea nordică, de unde și aceste suprapuneri în afiliere. Avem state care nu sunt membre NATO, Finlanda și Suedia, avem Norvegia și Islanda care sunt uh, membre NATO și țin și de cooperarea europeană, dar nu sunt membre ale Uniunii Europene. Și avem Danemarca, care are câteva opt-outs în ceea ce privește apartența la Uniunea Europeană. Apoi s-a creat și o cooperare în domeniul apărării, NODEFCO. O să putem discuta mai târziu dacă doriți. Această suprapunere de afiliere a însemnat că la început integrarea europeană a însemnat foarte mult pentru statele nordice, lucrurile s-au schimbat mai recent și ambiția de a avea o implicare mai puternică se regăsește în discuțiile actuale. Președinția norvegiană a Consiliului de Ministri Nordic a identificat trei domenii care aceste țări consider că au interese convergente, ceea ce e important, pentru că nu există un element supranațional aici. Fie au interese comune și încearcă să facă ceva împreună, fie nu au interese comune și atunci nu există nicio presiune să lucreze împreună. E vorba de digitalizare, energie și protecția mediului Și în acest context uh, încearcă să dea tonul și la nivel general european. Asta nu se făcea înainte, înainte de Brexit, înainte de dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, pentru că se temeau că nu cumva să fie percepuți ca un grup exclusivist care e și altfel logica acestor cluburi care se distanțează de linia generală europeană. Au trecut peste acest obstacol și acum văd nevoia și șansa de a juca un rol conducător, fără să se mulțumească, să, să se limiteze la punerea în aplicare a deciziilor luate deja. Ceea ce privește grupul Baltic, foarte pe scurt, Aici există un element deosebit de interesant pe planul cooperării regionale. E aceeași funcție menționată și de domnul de Masili. Pe de parte, există state care nu sunt membre UE, dar care participă la dezbatele privind Uniunea Europeană. Pentru relația dintre nordici și baltici, Ideea era de a-i sprijini statele baltice în procesul de tranziție și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Câte o țară nordică sprijinea câte o țară baltică. Încearcă să se procedeze acum la fel și cu statele din vecinătatea Europei, concentrându-se pe zona geografică din vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Balticii au uh, dorit să se alăture instituțiilor nordice, însă statele grupului nordic au refuzat. Asta ne arată că persistă un oarecare exclusivism se dorește păstrarea structurii așa cum este. O organizație parlamentară, adunarea baltică și în statele parlamentar baltică, să cooperarea lor este mai puțin instituționalizată decât în cazul anterior. The Baltic cooperation, coordination, um, one very o formă concretă de cooperare între nordici și baltici este același ca Consiliul de Ministri din țările nordice, a creat un grup uh, pentru chestiuni digitale unde sunt incluse și statele baltice. De e că nu există presiune externă să se coopereze atunci când uh, părțile consideră că nu e cazul, însă când uh, se identifică o, ter- o temă de interes comun, cum e digitalizarea, atunci toate statele respective consideră că uh, este mai eficient să lucreze împreună. Și mai spune câteva cuvinte despre grupul de la Visegrad, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia. Acest grup există din 1991 și un lucru adesea scăpat din vedere atunci când se discută viitorul Europei și amenințările potențiale, un lucru uitat, este acela că cooperarea în grupul de la Visegrad este mult mai puțin instituționalizată decât în cazurile anterioare. Nu există instituții supranaționale Fondul Internațional Visegrad e o excepție, dar uh, acesta sprijină finanțarea proces, uh, proiectelor de societate civilă, nu există un secretariat comun. Totul depinde de țara care deține președinția anuală. Depinde de cât de multe vrea să facă țara care deține președinția, cum funcționează rețeaua informală între miniștrii din aceste țări și depinde foarte mult și de contextul european. Pe de o parte, există riscul de a avea o cooperare cu sincope, pentru că nu sunt uh, programe de cooperare multianuale, însă în același timp uh, există și potențialul de vizibilitate ridicată, pentru că se discută la nivel de șef de stat și de guvern sau de miniștri și nu la nivelul eșalonului birocratic. Vorbeați cooperarea Benelux. Cooperarea Benelux este foarte puțin vizibilă în Europa pentru că se concentrează pe chestiuni de ordin tehnic în principal. Acest lucru a fost uh, menționat ca un avantaj considerabil Apoi, we have, we have seen recently since uh... am văzut uh, de la criza ucraineană încoace și în contextul dezbaterilor despre viitorul Uniunii Europene, am văzut că există perspective diferite, diferite moduri de a înțelege politica comună de uh, apărare și externă. Sunt diferențe și aici. Slovacia participă la toate politice europene, alte țări nu sunt uh, membre ale zonei euro. În prezent aș spune că potențialul pentru cei patru să de a face ceva de a, este mai slab decât în cazurile anterioare și nu cred că putem vorbi de un grup coerent care ar planifica sau ar avea capacitatea de a veni și a se prezenta ca un bloc unit. Și asta mă duce la o serie de observații generale aplicabile tuturor acestor grupuscule, inclusiv Beneluxului, pe care nu l-am menționat pentru că nu am timp. După cum spuneam până acum, aceste grupări subregionale nu au funcționat ca grupuri unificate coerente, însă Există tot mai mult ambiția de a își defini domenii strategice de cooperare și de a juca un rol mai important din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă că foarte curând o să avem o componentă supranațională în aceste grupuri. Cooperarea este, se bazează pe consens și nu există vot majoritar pe nici o chestiune. În termeni mai concreți, aș vorbi puțin despre potențialul acestor grupuri și despre direcția în care se îndreaptă această cooperare. Un lucru adesea scăpat uh, din vedere este acela că în interiorul acestor subregiuni rețelele și contactele s-au desfășurat la nivel înalt de multă vreme, se schimbă frecvenții sistematic informații, se fac consultări în mod regulat înainte de ședințele Consiliului European, au delegații comune, vizite în state terțe, China, de exemplu, dar și Statele Unite, aceste grupuri primesc invitație colectivă, încearcă să trimită delegații comune și în state din vecinătatea Europei, din Est și Sud, și încearcă să-și promoveze și să sprijine proprii candidați în organizații internaționale. Aceste activități deja sunt de durată. Apoi, ca potențial și ce urmează să se întâmple, în opinia mea, Potențialul maximum uh, ține de proiectele de infrastructură, transporturi, energie, de asemenea proiecte comune de cercetare, nordici și baltici au făcut progrese mari aici, însă și țările de la Visegrad încearcă să facă același lucru. Aceste proiecte prezintă cel mai mare potențial în prezent. Efectul de spillover la nivel european însă e limitat. Există această logică a cooperării, însă nu se dorește o tranziție de la nivel subregional la nivel european, pentru că logica subregională este cea care le definește în ultimă instanță. Apoi, în materie de apărare, n-am putut să vorbesc în detaliu, dar Există elemente pe ordinea de zi a tuturor acestor grupuri, elemente care indică o nevoie de a-și organiza în comun eforturile, se vorbește de achiziții militare comune, de exemplu, dar e foarte greu pentru că vorbim de structuri de amploare și există foarte multe îngrijorări vis-a-vis -vis de pierderea na- suveranității naționale și am să închei aici. Mulțumim foarte mult. Uh, profesorul Jacques Ziller urmează. Mulțumesc, uh, doamna președintă. M-aș referi la trei lucruri. Mai întâi, funcționarea, crearea acestor grupuri, în conformitate cu principiile de drept din Uniune, principii care limitează acțiunea acestor subgrupuri și posibilitățile de acțiune în caz de încălcare a dreptului european, legislației europene. După cum a spus deja domnul Masii, nu este interzis să creezi subgrupuri, însă există niște limite și o să vedem asta imediat. Apoi, în anumite cazuri, există o recunoaștere oficială în legislația europeană pentru aceste grupuri, însă dacă un grup nu are o recunoaștere oficială, nu înseamnă că acest grup nu are dreptul de a funcționa. Însă, în materie de recunoaștere oficială, mă refer la recunoaștere la nivelul dreptului primar, în tratate. N-am să mă refer aici la tratatele dintre statele membre, cum ar fi tratatul privind meca- mecanismul european de stabilitate sau acel pact fiscal, acestea nu sunt acte de drept comunitar. La fel nici acordurile de la Schengen sau tratatul de la Prüm, care apoi a devenit legislație europeană. Eh, nici tratatul de la Elize între Franța și Germania și declarația de la Visegrad, care nu este un act juridic cu forță obligatorie. Tratatele recunosc oficial existența subgrupurilor de state membre. Există subgrupuri care asigură funcționarea anumitor instituții. Știți, grupul celor trei state pentru președinția Consiliului, triada, triul prezidențial, recunoașterea minorităților de blocaj, cu instituționalizarea compromisului de la Ioanina și bizarerii, cum ar fi statutul Băncii Europene de Investiții, care prevede existența unor subgrupuri pentru desemnarea unui administrator supleant. Se recunoaște de asemenea și Uniunea Regională sau Uniunile Regionale Vorbim aici de articolul 350 din tratatul de funcționare în Uniunea Europene. Uniunea Economică belgo-luxemburgheză și Beneluxul. Acestea sunt recunoscute într-o formă pe care am să o prezint imediat. Însă, într-o declarație anexată la actul de aderare din 95, se recunoaște și participarea Suediei, Finlandei și Norvegiei la cooperarea nordică de care tocmai s-a vorbit. Este o organizație mai slabă pe plan juridic și apoi cu titlul tranzitoriu am să vă spun că în actul de aderare al Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit, regimul famal între Irlanda și Regatul Unit a fost recunoscută cu titlul tranzitoriu până la începerea aplicării regulilor comunitare. La dispoziție la plus forte, l'article 350. Cel mai puternic um, articol este articolul 350 TFUE, care nu s-a schimbat de la tratatul de la Roma și care recunoaște Uniunea um, celor trei uh, state uh, ale Beneluxului. Și asta permite aplicarea în măsura în care nu afectează tratatele. Deci cu cât integrarea uh, continuă în dreptul Uniunii, cu atât mai puțin Uniunile regionale pot adopta decizii care să deroge de la prevederile europene. Cooperările consolidate sunt un alt tip de recunoaștere cu o diferență esențială. Pentru Benelux recunoaștem trei state care au această posibilitate, însă pentru cooperarea consolidată se recunoaște posibilitatea, dar nu voi intra în detaliu până în momentul de față. Ce aș dori să subliniez este că pentru cele trei tipuri de coordonare, um, cooperare consolidată, principiul este același, deschiderea. Trebuie să nu uităm că euro este deschis tuturor statelor membre. Numai uh, Danemarca și Regatul Unit uh, au o excepție, însă Sue și Suedia nu participă din cauza unui artificiu juridic. Cooperarea în materie de securitate și apărare comună este prevăzută de tratate, diferența este că este o cooperare deschisă, dar nu obligatorie, spre deosebire de euro. Un stat uh, nu este uh, obligat deci, să participe la această cooperare consolidată. Iar apoi, uh, cooperarea consolidată în sens strict, despre care am văzut cum s-a dezvoltat. Există de asemenea situații comune a anumitor state membre recunoscute de tratate statele membre, de exemplu, care au teritorii ultraperiferice sau dincolo de mări. Există pentru asta articolul 30 uh, din protocolul privind carta care se aplică, Carta Drepturilor Fundamentale care se aplică Poloniei și Regatului Unit. Um, apoi, nu pentru că nu este prevăzut un, uh, o grupare în tratate, asta ar însemna asta că este interzis. Mai intervine dimensiunea mecanismului european de stabilitate. Tratatul a fost reformat pentru a, alinia, a adăuga un aliniat la a, a, punctul 36 existase o, un caz în fața Curții Europene de Justiție, cazul, cauza Pringle, Curtea a decis că este posibil să se facă o cooperare uh, specifică fără articolul 136.3. Um, cauza, um, hotărârea Pringle este foarte puțin uh, studiată, dar uh, conține elemente importante pentru subgrupuri. Apoi, care sunt principiile limita, care limitează acțiunea subgrupurilor? În domeniul de aplicare a dreptului european. Câteva elemente pe care le voi detalia. Întâi, interdicția discriminărilor pe bază de naționalitate, un principiu care a figurat întotdeauna în tratate și trebuie spus că această interdicție intervine în domeniul de aplicare al tratatelor. O explicație. Vă amintiți, poate, în urmă cu 15 ani, cancelarul Schröder și președintele Chirac uh, vorbiseră despre posibilitatea unei cetățenii uh, franco-germane. Uh, și s-a pus întrebarea dacă nu este o discriminare. Depinde dacă se dădea automat cetățenia și francezilor și germanilor, de ce nu? Dacă era vorba de a dona, de a da uh, dreptul cetățenilor germani să voteze în alegerile franceze și invers, de ce nu? Însă dacă vorbim despre drepturi de cetățenie legate de libera circulație și de uh, dreptul de ședere a cetățenilor europeni, intrăm într-un, într-un teritoriu dificil pentru că Franța și Germania nu pot să ofere mai multe Uh, drepturi francezilor și germa, respectiv uh, germanilor decât uh, să dea italienilor, de exemplu. Al, următorul principiu este respectul dreptului primar și derivat. Pe de o parte, dreptul ce ține de piața internă și pe de altă parte, spațiul de libertate, securitate și justiție. Una dintre hotărâ primele hotărâri importante ale curții din 1963 a fost cea referitoare la uh, o situație din uh, Benelux, uh, cauza agent în los. Au mai existat și alte hotărâri uh, ale curții care au stabilit același principiu. Articolul 350 prevede că pentru Benelux, în cadrul acestor uh, subgrupuri, li se permite o derogare uh, de la dreptul european cu condiția să se meargă mai departe decât standardul minim stabilit de legislația europeană, dar uh, se interzice în continuare o eventuală discriminare. Un al doilea principiu, principiul cooperării loiale, un principiu foarte puternic, dar mai dificil de determinat în, la nivel juridic. Mi se pare cel mai important principiu pentru aceste subgrupuri. Statele se pot regrupa cum doresc, cu condiția să nu pună în pericol realizarea obiectivelor Uniunii. Și este uh, un uh, punct la care trebuie să întotdeauna să, uh, să pună întrebările, fie că este vorba de cooperare consolidată, dar și când este vorba de acorduri de, uh, în cadrul instituțiilor. Ceea ce privește principiul cooperării loiale, a existat jurisprudență în, din partea Curții de Justiție, mai ales în domeniul Beneluxului. Un al treilea principiu este monopolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Statele membre nu pot crea jurisdicții cărora să le transfere uh, drepturi uh, în ceea ce privește uh, interpretarea legislației europene. A existat un caz în care Irlanda a supus uh, Tribunalul Internațional al Mărilor uh, un uh, caz uh, față de uh, Regatul Unit și Regatul Unit a contestat asta pentru că Cej era responsabil. Curtea de Justiție este recunoscută ca un tribunal al statelor membre Mai există, de altfel, și conve Convenția Alpină, care prevede un tribunal de arbitraj. Această convenție alpină se bazează pe elemente ale Uniunii Europene, însă partea ciudată este că Uniunea Europeană face parte din Convenția Alpină și dacă s-ar încălca monopolul curții la această convenție alpină, Comisia ar trebui să intervină propria ei înșiși care sunt posibilitățile de uh, acțiune în caz de încălcare a dreptului european. În primul rând, uh, procedura de uh, încălcare a legislației și a existat uh, uh, au existat cazuri uh, în acest uh, sens. Și mai există și un alt instrument, chiar dacă uh, în care un cetățean poate depune o plângere um, deci chiar dacă statele membre nu acționează, sunt cazuri foarte limitate și în discuție vom putea vedea în ce măsură acestea se extin, pot fi extinse sau restrânse în cazul unei revizuire a tratatelor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Țiler. Aș dori să le dau cuvântul colegilor. Începem cu Pervonș Beres. Nu m-aș fi gândit că voi fi prima, spune doamna Beres. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Este uh, foarte important, este uh, informație foarte bună um, și generală, pentru că uneori ne um, limităm numai la anumite detalii. Contextul istoric îl cunoaștem cu toții. Și discuția este una foarte actuală. Iată discursul doamnei cancelar Merkel, discursul președintelui Macron și nu numai. În ceea ce privește zona euro, există o dezbatere de fond care s-a deschis și este, bineînțeles, uh, important ca ar, progresul să fie permis și să nu fie împiedicat de legislație. Sunt mai multe prevederi în tratate, articolul 350, uh, în forma sa cea mai uh, formală, prevede un subgrup. Însă niciunul dintre noastre nu a vorbit despre dezbaterile pe care le-am avut în, uh, pe, baza, pe, pe marginea acestui articol. Um, și eu depusesem uh, amendamente aici pentru a putea folosi acest uh, articol pentru, ca bază pentru zona euro. Acum uh, suntem în comisie AFCO, avem, putem fi cu, deschiși încotro ne îndreptăm? Vom redeschide tratatele? Vă închipuiți că va, ar trebui modificat acest uh, articol 350? Sau vi se pare mai degrabă ar trebui să reinterpretăm ceea ce este în articole privind cooperarea consolidată și să structurăm de altă, pe de altă parte și asta ar fi suficient? Apoi, în ceea ce privește uh, pactul uh, fiscal, ați exclus uh, asta din uh, câmpul nostru de competențe, însă problema va trebui rezolvată, pentru că se va face integrarea. Însă, ce trebuie să spună Parlamentul, cum să reacționeze în fața unui astfel de uh, document. Care este uh, ordinea juridică care creează un fel de subgrup de state membre în afara cadrului european pe bază interguvernamentală, abuzând, exploatând instituțiile europene uh, și Curtea de Justiție. Este încă un element uh, dificil. Uh, dreptul la subgrupuri. Bineînțeles, ne-am luptat suficient pentru dreptul la a cetățenilor, pentru a, a interzice același lucru statelor. Însă trebuie să știm care sunt consecințele. A treia întrebare a mea intervine tocmai de aici. Și cu asta revine la punctul important pentru mine, uh, viitorul zonei euro. Cred că pentru comisia noastră și pentru Parlament ce este important este cum găsim un echilibru între controlul democratic și subgrup. Este o chestiune veșnic prezentă în acest Parlament. Întotdeauna uh, înconjurată de un fel de uh, uh, tabu. Iar acest uh, subiect va deveni critic. Eu am schimbat scrisori cu Andrew Duff pe acest uh, subiect. Punctul de ruptură nu este oare atunci când se creează o entitate bugetară? Cum pe ce cale Parlamentul European poate organiza control democratic al unui uh, subgrup în momentul în care va exista un buget. Nu este un scenariu pe care l-a favorizat Jean-Claude Juncker, din motive pe care le înțelegeți foarte bine. Însă, în același timp, dacă vrem să, inter- să integrăm mecanismul de stabilitate în bugetul Uniunii Europene, nu-l văd verificat de către statele membre. Deci, uh, avem o problemă care va deveni concretă destul de repede și, bineînțeles, nu vom prelua într-o în totalitate ceea ce ne spuneți, dar uh, o reflexie din partea noastră ne-ar fi foarte utilă. Ma vorrei ringraziare moltissimo eh, i tre oratori che hanno presentato i problemi dei sottogruppi. Aș dori le mulțumesc foarte mult celor trei oratori care ne-au prezentat situația cu subgrupurile. Doamna Beres a abordat deja o serie de probleme, a adresat o serie de întrebări uh, care mi se par foarte importante în ceea ce privește democrația și crearea de subgrupuri. Eu aș vrea să revin la un subgrup, un subgrup care generează cel mai multe probleme pentru un european și anume grupul de la Visegrad. Și am vrut să mă concentrez pe acesta pentru că mi se pare că trebuie mers mai departe decât de a vedea pur și simplu cum funcționează acest grup de lucru supranațional cu un program mai mult sau mai puțin plurianual și așa mai departe. mi se pare că avem un fel de memorie istorică diferită, cu o percepție diferită a amenințărilor, cu o percepție diferită, care, bineînțeles, poate fi înțeleasă, căci statele de la Visegrad sunt la noua limită, noua frontieră a Uniunii Europene, cum era pe vremuri Germania. Și deci această frontieră s-a deplasat înspre est și asta afectează modul în care sunt percepute amenințările. Această percepție diferită a amenințărilor nu a fost abordată în timpul negocierilor. Și ne întrebăm care este, cum definim noțiunea de suveranitate. Pentru că, până la urmă, grupurile sunt foarte divizate față de această noțiune de suveranitate. Dacă luăm, de exemplu, țările nordice și uh, statele Visegrad. Uh, deci percepția suveranității este atât de puternic influențată de memoria istorică. Și astfel se creează riscul permanent al repetării experiențelor uh, trecutului. vedem inclusiv o interpretare diferită de, care intervine de aici a Cartei Drepturilor Fundamentale. Noi îl vedem, o vedem ca, ca pe un ansamblu de valori, însă valorile sunt ceva individual și deci contestabile. Această carte nu e văzută ca o normă de bază a Uniunii pe care o vom respecta cu orice preț, chiar dacă provenim din tradiții istorice diferite. Iar apoi mai există încă un uh, domeniu în care memoria colectivă este diferită, și anume chestiunea cooperării loiale. Cooperarea loială nu funcționează, de fapt, vedem asta în ca, în, când uh, avem de-a face cu politica privind uh, refugiații. Am vorbit despre cote pentru um, primirea de refugiați, iar decizia nu poate fi luată la nivel de Uniune, pentru că sunt decizii suverane a unor state membre ce fac parte din pactul de la Visegrad indiferent de funcționarea internă a acestui pact. Deci există această diferență de percepție și cred că ar fi interesant să abordăm aceste subiecte. Nu știu dacă sunt reprezentanții ai țărilor uh, de la Visegrad aici. Însă este un uh, subiect cu care ne vom confrunta în următorii ani și care va fi din ce în ce mai important. Mulțumesc! Mulțumesc. Da. Eu cred... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pe cei trei rapor prezentatori. Cred că toate cele prezentate ne vor fi utile. Vom putea să studiem aceste informații mm, pentru a ne forma opiniile politice, pentru că aș dori să felicit și uh, cei uh, doi colegi care au uh, vorbit înaintea mea, pentru că au făcut observații foarte importante și va trebui să discutăm despre acestea mult mai mult în uh, viitor. Există un aspect care mă preocupă în special uh, coerența a ceea ce ține de un subgrup și ce ține de ceea ce suntem noi ca Uniune Europeană, ceea ce stabilesc tratatele și elementele de interpretare care țin de filozofia politică a Uniunii. Mi se pare că e foarte necesar să implicăm aceste aspecte și aici. Tot ceea ce încercăm să construim s-a construit pe cenușa războiului. Este una dintre consecințele unui naționalism toxic, istoric, a Uh, sentimentului de victima unor, unor națiuni față de altele și stabilirea unor hegemonii exclusiviste în, și uh, de uh, o manieră de a vedea libertatea de conștiință, de a elimina această libertate de conștiință, de a elimina ceea ce este impur, care nu este bun și așa mai departe. Elementul de interpretare istorică de bază pe care ne bazăm și pe care se bazează Uniunea Europeană ține de Carta Drepturilor Omului și nu putem uita acest lucru. Sunt anumite state membre și este normal ca uh, statele membre să acționeze în interesul propriu. Există interese tactice. Putem să înțelegem acest lucru și cu limitele care există între noi, cu non-discriminarea și cu un uh, joc uh, corect, după cum a comentat colegul Spinelli. Însă atunci când se rescrie istoria, când se, există o atitudine victimistă cu, în relația cu Bruxelles, când se uh, caută anumite elemente esențiale într-un subgrup, care să după, submineze toată coerența și interpretarea centrală istorică, atunci uh, înseamnă că avem o amenințare. Bineînțeles că noi nu avem niciunul dintre noi, nu deținem adevărul pur în legătură cu ceea ce suntem și ce constituim, însă trebuie să fim sinceri, să recunoaștem că trebuie să reflectăm și să ne confruntăm uh, ceea ce începe să se nască în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să discutăm sincer, pentru că mie mi se pare că este ceva care poate să devină o adevărată amenințare la uh, adresa Uniunii Europene. Mulțumesc, uh, Maite, Mercedes Preso. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu foarte mult a invitațiilor noștri pentru intervențiile lor, care au fost foarte bine echilibrate și ne-au dat perspective extrem de interesante în plus. Cred că a fost foarte interesant începutul dezbaterii în care s-au uh, uh, ridicat câteva chestiuni destul de pasionante în momentul actual. Eu vreau să mă refer la anumite forme de grupe de uh, cooperare între state. Una care ține de strategiile macroregionale, așa spusele strategii macroregionale care au intrat în funcționarea Uniunii Europene cu forța prin anumite grupuri de state care au avut exigența de a-și coordona politicile lor și uh, unele grupări în jurul apei, unele cooperări în jurul munților și vorbim în special de comunități locale, regionale, care lucrează pentru a rezolva propriile lor probleme comune. Uniunea Europeană a, a acceptat uh, această provocare, a jucat uh, a jucat rolul de coordonare, de programare a acestor aspecte, însă nu s-a confruntat prin politicile regionale, nu a abordat chestiunea statutului în interiorul Uniunii și trebuie să ne gândim întotdeauna de la reprezentanța democratică a parlamentarilor și tot ceea ce reprezintă Comisia uh, favorizează, facilitează, programează lucrurile în cadrul structurilor decizionale care utilizează resursele europene uh, resursele la care nu are uh, acces un stat care e în afara Uniunii. Uh, sunt anumite aspecte care sunt necesare, chiar dacă nu sunt dorite, Eh, trebuie să ne amintim de războaiele care au avut loc între vecini, în state învecinate, în Europa. Și aceste mecanisme au rolul de a rezolva aceste uh, crize. Bineînțeles că putem vorbi despre mai mult control democratic. A doua chestiune fiind de acord total cu ceea ce a spus doamna Perez în legătură cu zona euro, ar fi o întrebare în legătură cu modalitatea de control democratic, pentru că ipoteza unui echilibru care să meargă în această direcție, care nu un bilanț, ci o linie de bilanț pentru zona euro, apare ca o problemă care ține de modalitatea de control democratic. Și cum spunea doamna Beres, ă, Parlamentul zonei euro este Parlamentul European, este adevărat, dar orice modalitate prin care domnul Brock încearcă să diferențieze statele și să dea exemplu, de exemplu, că Comisia Econ uh, sau bugete uh, ar putea să uh, facă această evaluare a zonei euro, să decidă, să discute amendamente și voturi, însă în tot, doar cu participarea membrilor zonei euro eurodeputații aleși ai acestor state din zona euro și până la urmă Parlamentul European votează în interesul propriu. Aceasta ar putea să fie o posibilitate de guvernare a zonei euro, însă problema controlului democratic din partea uh, statelor, uh, controlul democratic uh, al uh, utilizării unei linii bugetare a zonei euro trebuie să fie conform unei formule care să fie non-discriminatorie pentru statele care trebuie să participe la acest proces de decizie. Acest lucru este valabil și la Consiliu, pentru că Ecofinul decide uh, și Eurogrupul. Altfel, riscul ca aceste aspecte care ni se par foarte uh, bune este să se excludă reprezentanța democratică a cetățenilor. În ceea ce privește grupul de la Visegrad, Împărtășesc uh, observațiile făcute de colegii noștri. Întrebarea mea este următoarea. Domnule Ziller, în special, este posibil să se aibă în vedere o încălcare a principiilor Uniunii dacă această grupare se face pentru a contraveni, de a, pentru a se opune în mod clar identificabil cu ceea ce a fost deja decis în interiorul Uniunii Europene. Deci ceea ce uh, contravine cu colaborarea loială a statelor membre în procesul decizional deschis ce instrumente ar putea să fie folosite pentru a sancționa un asemenea comportament. Trebuie să coordonăm uh, aceste decizii uh, luate între noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Ramon Haureghi. Da, eu am două întrebări, două chestiuni și eu uh, mulțumesc experților. Prima ține de exper experiența dumneavoastră. Care este evoluția istorică a subgrupărilor statale? crește tendința aceasta politică? Există tendința ca acestea să se înmulțească sau din contră se reduce prezența acestor subgrupări, pentru că pe mine mă îngrijorează în, informația, în informațiile dumneavoastră două aspecte, două confuzii. E un lucru subgrupurile, subgrupările statale bazate pe interese teritoriale grupate și alt lucru politicile de cooperare consolidată. Pentru că colaborarea consolidată unifică obiective politice, obiective politice. Și eu știu că nu trebuie să facem confuzii, însă mă îngrijorează că cooperarea consolidată se vede ca un uh, instrument al grupurilor substatale. Nu este așa ceva. Cooperarea consolidată reprezintă diverse mecanisme cu diverse modalități care au fost explicate foarte bine către, de către domnul profesor. Se referă la politici și obiective ale Uniunii. Ori subgrupările statale reprezintă foarte clar interese statale. Al doilea lucru, să nu confundăm subgrupările statale cu politicile regionale sau politicile transfrontaliere care există deja în Uniunea Europeană și care permit să favorizăm zona alpină, de exemplu, cum spunea doamna Breso. Există politici regionale în acest sens, însă nu este un subgrup statal care să se constituie să se constituie într-un fel de front național în interiorul Uniunii europene. Acest lucru mă preocupă cel mai mult în cazul subgrup, acestor subgrupări. La, în final, aceste subgrupări, în multe cazuri, ajut, contribuie la faliile care apar în Uniunea Europeană sau care există deja. Și ne aflăm într-un moment istoric în care s-au au apărut două falii între nord și sud, o falie economică după ultimii 10 ani și est-vest în politică de migrație și așa mai departe. Așadar, dacă adăugăm falii suplimentare proiectului european, mi se pare uh, extrem de dăunător. În ceea ce privește aceste subgrupări statale, acesta, acestea, de aceea mă interesează dacă acestea sunt în creștere sau nu. Uh, domnul Marsii, care a descris aceste grupuri, poate să ne răspundă. Și în al doilea rând, ar trebui să limităm mai mult interdicțiile sau pe care tratatele le fac în legătură cu aceste subgrupări, pentru că pot să reprezinte din ce în ce mai mult un obstacol uh, potriva uh, căii înainte a Uniunii Europene. Discutăm acum un uh, acord Mercosur, cu Mercosur. E foarte posibil ca un grup de state care au se bazează pe producția de carne și de cereale să facă front comun și să se opună unui acord cu Mercosurul. Mie mi se pare foarte important să nu punem bețe în roate suplimentare în calea funcționării Uniunii Europene. O ultimă intervenție, George. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și eu experților. Aș dori să revin da, ceea ce spunea doamna Mercedes Breso în legătură cu grupul de la Visegrad. Poate ați uitat că V4 a fost înființat în 1991 și Uniunea Europeană a salutat acest lucru pentru că a arătat disponibilitatea acestor state să se eh, implice într-un proces de cooperare. A, a avut un efect benefic eh, dacă au existat conflicte considerabile între aceste state și regiuni. În acest sens, V4 este o poveste de succes. Poate un succes pe care Uniunea Europeană nu vrea să-l accepte, dar asta e altceva. În plus, grupul de la Visegrad este doar reprezintă doar patru dintre forțele state comuniste care fac parte din Uniunea Europeană, care sunt 11. Deci, trebuie să se explice de ce aceste patru și sunt uh, V4 și nu UE11. Au o istorie comună din fostul bloc comunist și mi se pare că uh, grupul UE15 nu a reușit să se reconcilieze cu trecutul comunist al acestor state. Într-un sens foarte real, această istorie nu a fost uh, preluată ca parte a istoriei europene sau uh, ca parte a uh, realității actuale a Europei. Mulți dintre oamenii implicați în uciderea maghiarilor după Revoluția din 1956 sunt încă în viață și nu au fost trași niciodată la răspundere și acest lucru a fost ignorat de vest încălcările drepturilor omului care au fost, nu, nu au fost abordate niciodată. După aceea, mai există și o parte a istoriei uh, celor 11 state europene, este că nu au, nu au, uh, au avut un trecut uh, colonial. Au fost colonii, ele însele. Acest lucru nu îl recunoaște nimeni. Uh, Ungaria a făcut parte din trei imperii. Imperiul Otoman, Austriac și Imperiul Sovietic. Și nu este foarte plăcut să faci parte dintr-un imperiu. Ceea ce mi se pare deficitar în relația între ce 15 state vestice și cele 11 din Est este că stima între statele membre care Uh, stătea în conceptul uh, de bază al părinților fondatori, nu mai există acolo. Vocea pe care o au cele 11 noi state membre nu a fost luate în serios. Uh, și vă dau un exemplu concret. Dacă Uniunea Europeană negociază cu America Latină, este de neconceput ca Spania să fie exclusă. Dacă Uniunea Europeană negociază cu Rusia, este de neconceput să includem Polonia. Asta mi se pare că este o diferență care nu a fost redresată. Paritatea de respect nu este aceeași. Dacă ne uităm la aceste diferențe de înțelegere, există o serie de capcane, o serie de uh, capcane intelectuale, sociale, cognitive, care duc la neînțelegeri și cred că Uniunea Europeană până la urmă nu s-a reformat niciodată, nu s-a regândit despre ce este Uniunea Europeană, ce a însemnat integrarea după extindere din 2011-2014. Subsidiaritatea ar trebui să fie o parte reală a Uniunii Europene și a funcționării sale. Nu a fost adecvat, adecvat aplicată celor 9, 11 state din blocul estic dacă se, se încalcă principiile. Până la urmă, uh, Curtea de Justiție de la Luxemburg decide, dacă ne uităm la uh, tabela de marca judiciară a Comisiei, este, vedem că cele 11 state estice nu au rezultate așa de proaste. Statul care reiese foarte prost este Italia, dar nimeni nu-și face griji în legătură cu Italia, își fac griji în legătură cu Ungaria, Polonia, România și altele. Dacă ne uităm la numărul de pro, proceduri de încălcare, statele estice nu sunt în vârful listei, nici Spania nu o duce foarte bine, însă mass media văd diferit acest lucru, însă mass media nu stabilește lege. Thank you, I uh, will do... Mulțumim foarte mult. Uh, puteți decide în ce ordine vreți să răspundeți. Vă rog. Cine începe? Mai întâi, doamnele. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările atât de interesante. Cred că aspectele de ordin juridic uh, le voi lăsa domnului Taylor și am să mă concentrez pe chestiunile care țin de grupul de la Visegrad și apoi uh, pe chestiunea dacă ar trebui să existe limite suplimentare pentru viitoarele subgrupuri regionale și constituirea acestora. Un element care se regăsește în întrebările și observațiile noastre ține de logica diferită a cooperării teritoriale și funcționale. Și aici s-au generat uh, diferite interpretări și în ceea ce privește viitoarea extindere și apoi logica din spatele valorilor anterioare de extindere. De unde și întrebarea care sunt valorile europene comune, care este fundamentul comun, temelia Europei de astăzi. Impresia mea e că se înregistrează o insatisfacție sporită vis-a-vis -vis de direcția în care evoluează Europa. N-ar trebui să confundăm uh, cooperarea aprofundată și uh, grup, subgrupurile regionale, oricât de puternice ar fi acestea, însă pentru mulți pentru Germania sau pentru tandemul franco-german, în caz că acesta va fi readus la viață, aceste țări au fost văzute ca având un impact disproporționat de mare asupra Direcției Generale a Politicilor Europene. Există senzația că statele membre mai mici, din est, din sud-est sau din sud, ei bine, acestea nu au fost suficient de bine reprezentate. Ideea, sigur, poate fi combătută și contrazisă. Avem Parlamentul European, avem Consiliul. E o simplificare excesivă să spui că Germania, Franța, Regatul Unit uh, au făcut legea. Este însă o provocare politică ce nu poate fi rezolvată cu instrumente juridice suplimentare. Aș sugera, prin urmare, să nu se tragă concluzia că ar trebui să simplificăm uh, eliminarea sau împiedicarea constituirii de astfel de grupuri. Apoi, pe de altă parte, și cred că la asta se vor referi colegii mei, S-a vorbit de cotele de relocalizare sau hotărârile Curții Europene de Justiție după ce Ungaria și Slovacia au contestat această hotărâre. Există instrumentele juridice necesare, nu e nevoie să venim cu noi regulamente. Întrebarea este însă cât de dispus este Uniunea Europeană să pună în aplicare aceste decizii. Aici e o problemă. Din acest punct de vedere și uh, grupul respectiv are maximum de vizibilitate. Apoi, uh, sunt multe domenii în care grupul de la Visegrad nu a fost răspunzător pentru problemele create. Vizibilitatea lor uh, decurge din opoziția comună la ideea de relocalizare a refugiaților. Nu ar trebui să generalizăm această poziție. Pe de altă parte, vorbim de una din cele mai grave crize cu care a trebuit să ne confruntăm, așa că este de înțeles că asta dă naștere la o serie de îngrijorări în statele respective. Spunea cineva că statele de la Visegrad practic păzesc frontiera estică, însă sunt și alte state în sud Europei care joacă exact același rol. Prin urmare, e o provocare. Europei atât de diversă, provocările pe plan geografic diferă de la un stat membru la celălalt cei din nord, uh, ei sunt mai preocupați și mai îngrijorați de Rusia. Cei din sud uh, sunt preocupați de alte chestiuni. Însă, ca să închei, e vorba mai curând de o, o provocare politică și nu de una juridică. Apoi, uh, dacă există o tendință istorică spre constituirea de mai multe sau mai puține grupuri subregionale, Tendințele au fost uh, pe multiple planuri, au diferit. În trecut, această formare a fost încurajată de Uniunea Europeană, dacă ne uităm la cooperarea baltică și în materie de apărare, apoi NATO și Uniunea Europeană au încurajat foarte mult uh, abordarea regională pentru că asta ar permite o achiziție mai eficientă de echipament. Sunt grupuri similare în sudul și estul Europei care s-au dizolvat după aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Au existat mult mai multe astfel de grupuri după războiul rece și înainte de extinderea Uniunii Europene. Nu e un o tendință generală spre un plus de cooperare regională, însă e important să facem o distinție între grupuri funcționale, care nu operează pe criterii geografice, și celelalte grupuri. Nu știu cât timp mai avem. Dacă mai este timp, eventual într-o a doua rundă am să mai pot interveni. Mulțumesc. Multe întrebări. Nu cred că se pot răspunde la toate și nu am răspuns la toate. Înțeleg foarte bine îngrijorarea noastră principală vis-a-vis -vis de faptul că anumite grupuri ar putea să conteste autoritatea europeană acționând în formă omogenă. Grupul de la Visegrad ne vine în minte. Uh, nu sunt de acord cu astfel de abordare. Deci, odată, din punct de vedere juridic, după cum s-a spus deja, există limite concrete și această omogenitate nu se aplică tuturor temelor în discuție. <clears throat> Câteva cele patru țări au culori politice diferite, una e în zona euro, altele nu. Există diferențe și în această vară am văzut uh, mesaje care arată o anumită disonanță în acest uh, grup de la Visegrad. Așa că trebuie să fim foarte prudenți când vorbim de grupuri și să nu începem să credem că pe toate temele, pe toate chestiunile aceste grupuri acționează în bloc. Apoi, în ceea ce privește riscul de a ne concentra doar pe câțiva codași ai clasei. Procedurile de încălcare și numărul acestora, bine, ce, contest, ce se contestă în cazul multor staturi este respectarea normelor statului de drept. Comisia, apoi, repetate rânduri, apelează la Curtea Europeană de Justiție Uh, cazurile de nerespectare a dreptului european. Așa că trebuie să fim prudenți, să nu facem comparații, pentru că uh, tematica acestor încălcări poate să difere. Deși toate cazurile aduse în fața curții sunt legitime. Chestiunea controlului democratic asupra unui astfel tip de autoritate, într-un punct de vedere, nu toate există ca structuri oficial recunoscute. Ceea ce privește viitorul este clar că bugetul zonei euro automat va structura necesitatea unui control democratic mai strict. Va fi o reacție, nu imediat, va dura câțiva ani, cel puțin câțiva ani, însă un buget uh, al zonei euro va duce structural la nevoia de a organiza o instituție specifică în interiorul Parlamentului European, care prin natura sa e cea mai legitimă și reprezentativă organizație europeană. Dacă trebuie apoi să limităm din punct de vedere juridic acest tip de cooperare din prezentarea noastră înțeleg că există instrumentele necesare, e nevoie să li se asigure un rol mai important în dezbaterea publică europeană, nu știu. Dezbaterea publică europeană se desfășoară aici, în Parlament. Dacă ar trebui să fie o corelație mai strânsă cu aceste subgrupuri, nu cred, pentru că vorbim de diferite zone geografice și indiferent de structură, automat aceste zone sunt reprezentate deja în Parlamentul European. Acest mecanism ar permite o compensare a deficitului democratic. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitori în ceea ce privește tendințele actuale. Nu cred că putem vorbi de o creștere a acestor subgrupuri. Nu există un subgrup iberic, de exemplu, nu există un subgrup latin, în ciuda dorinței unor latini, printre care mă număr și eu, și așa mai departe. Însă, cred că se pune în prezent accentul pe grupul de la Visegrad și se face o confuzie între grupul de la Visegrad și poziția actualului guvern polonez, spun actualul guvern polonez, și a actualului guvern maghiar. După alegeri, lucrurile s-ar putea schimba. Prin urmare, e foarte important să nu uităm acest lucru. În ceea ce privește încălcarea normelor statului de drept, problema nu e cu tratatele. Problema e care sunt sancțiunile și cine le poate impune fi procedura în articolul 7, Parlamentul poate face ceva aici, fi procedură de încălcare, și atunci comisia poate să facă ceva, alegerea e una politică. Știți că în Parlament totul depinde de o majoritate care există sau nu și comisia tinde să fie mai prudentă. Trec acum la cele trei întrebări eh, de ordin mai concret. Eh, zona euro și TSG, reprezentarea democratică. Trebuie să facem o distinție între tratate și tendințele viitoare pe viitor doar acordul politic dintre statele membre va permite sau nu funcționarea unui parlament al zonei euro sau o structurare a Parlamentului European odată pe, și pentru bugetul zonei euro cu implicații până la adunarea, până la plen. se face adesea o confuzie în politică și în presă între zona euro, cele 19 state, și zona euro, care ar putea să includă toate 27. Deci dacă Danemarca se răzgândește, dacă publicul se răzgândește, s-ar putea reface un referendum, la fel și pentru Suedia, dacă se schimbă opinia electoratului, se va face încă o dată un referendum uh, uh, vis-a-vis -vis de participare la sistemul monetar european. Cred că nu trebuie să uităm că să spunem că o să discutăm totul între noi, membrii zonei euro, dar nu și cu ceilalți, eh, nu se poate spune așa ceva, pentru că există obligația acestei deschideri pentru zona euro și statele membre care participă la zona euro trebuie să respecte criteriile. Dacă nu respectă criteriile, vor trebui să fie silite să o facă. Nu știu cum, dar las, eh, e nevoie de un răspuns la această întrebare. Există guverne care sunt îngrijorate de faptul că au rămas în afara zonei euro, le putem spune, faceți efort de a intra în zona euro. Pactul fiscal, cum se spune aici, Deocamdată și cred, nu cred că a fost vreo inițiativă a Comisiei de a integra pactul fiscal în instrumentele de drept derivat. Nici Comisia, nici Parlamentul nu trebuie să respecte ceea ce statele membre au pus într-un tratat încheiat între ele, ca state membre. Dacă Comisia vine cu propuneri, Parlamentul poate spune, bă, nu trebuie să dăm curs nu scrie nicăieri că mă aveau o astfel de obligație. Nu, statele membre au obligația de a solicita acest lucru comisiei. Păi, tratatul de la Prim prevedea același lucru. Am verificat recent. Există articole în acest tratat de la Prim care nu au fost uh, transformate în drept derivat. Există elemente care au rămas la nivel de convenție interstatală important să faci, este să facem o distinție între euro 19 și o zonă euro care are menirea de a include toată Europa în ultimă instanță. Reprezentarea democratică printr-o modificare a tratatelor se poate face orice. Deocamdată nu se are în vedere o modificare a tratatelor. Dumneavoastră cred că știți mai bine detaliile decât mine. Marja de manevră ține de normele Parlamentului. Într-o prima etapă avem aceste intergrupuri care pot să spună ne strângem la oaltă, venim cu o propunere. Evident, nu putem obliga plenul să-i dea curs. Și cei care nu sunt în grupul interparlamentar sigur, o să aibă uh, impresia că au rămas pe din afară, dar trebuie găsite aici elementele de a, de a natura întări structura în etapele pregătitoare ale bugetului. Și ca autoritate de control asupra Comisiei Europene, trebuie să spun, a reamintiți Comisiei că altă dată organiza grupuri de lucru, task force-uri pe anumite teme. Îmi aduc aminte că era un astfel de grup care se ocupa de teritoriile uh, de dincolo de mare. Cred că Parlamentul European ar putea să pună presiune asupra Comisiei, cerându-i să se organizeze pentru a ține cont de regrupările funcționale și cele geografice. Și ca să încheie, pot să vă spun că adesea regrupările funcționale sunt geografice, când e vorba de munți sau de zone insulare sau maritime, geografia dictează. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, uh, vă mulțumesc și pentru mesajele noastre de reflexie pe viitor. Nu e nici pe departe sfârșitul acestei dezbateri, doar începutul ei, o discuție care va continua în anii ce vin. Îmi dau seama din uh, spusele dumneavoastră că e greu și să definim fenomenul pe care îl discutăm, pentru că acesta poate fi abordat din perspective diferite. Uh, vă mulțumesc că l-ați abordat din toate unghiurile posibile și sper că și pe viitor vom putea discuta această dezbatere. Deocamdată nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Încheiem acest uh, punct de pe ordinea de zi și încă o dată vă mulțumesc. Stimați colegi, trecem la vot peste două minute. Haideți să dăm posibilitatea colegilor să intre în sală. Oh, so I will be looking at you all the time, okay?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 <clears throat> Dragi colegi, putem să verificăm uh, consolele și cardurile de vot, deci deschid un uh, vot. Ah, who, where is the opening of the ah, votes machines? It's here? Yeah. Dear colleagues, we are checking your cards. Can you... Dragi colegi, verificăm uh, cartelele de vot. Puteți vota, vă rog? Mai sunt colegi care nu au verificat dacă funcționează consolele de vot. Doi colegi nu au votat. Aveți încredere că funcționează foarte bine. Uh, Pervonș nu are cartelă de vot. Mai este cineva care și-a uitat cartela de vot? Va trebui să strigați ca să ținem cont de votul dumneavoastră. Putem începe? Începem. Votăm proiectul de aviz privind uh, raportul privind cetățenia europeană 2017. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă durea un pic mai mult pentru că e greu de văzut. Trecem la Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Ca o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Va trebui să verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. What? One, one plus I would just... One EPP too much. Uh, one EPP too un vot în plus de la PPE. Cineva de la PPE este rugat să elimine cartela de vot. În regulă, a votat toată lumea? Se respinge. Îmi pare rău, nu văd uh, ecranul din cauza luminii. Totul este împotriva noastră. Se respinge și trecem la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm amendamentul 11. S-a deschis votul. Can we close the vote? The vote is closed. S-a închis votul. 8 la 10, deci uh, votul tău nu ar schimba lucrurile, Pervonș, așa e? Bun, deci nu influențez rezultatul votului, Pervonș. Amendamentul 14, cine este pentru? S-a respins cu 8 la 11. Okay, are you, can we go on? Putem continua? Putem continua. Amendamentul 14. Cine este pentru amendamentul 14? Împotrivă. Socialiștii? Pentru. Bun, deci verificăm amendamentul 14. One EPP too much again. Again one EPP. Din nou un vot uh, în plus de la PP. Acum e în regulă. Care este rezultatul? Right. So it's 8 to 11. 8 la 11, se respinge cu 8 la 11. Now we go to amendment 15. Amendamentul 15 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că trebuie să verificăm. Cred că se adoptă, dar să verificăm. We close the vote and it is 8 to 11 reject. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 16. 16 pentru. Împotrivă. Verificăm din nou. Nu îmi dau seama dacă s-au schimbat majoritățile. S-a deschis votul. Someone is not voting. Okay, the vote is closed. And it will be... S-a închis votul și va fi 6 la 12 respins. 17 pentru împotrivă, verificăm din nou 17. Can we close? Yes. The vote is closed. It's... S-a închis votul 9 la 10 per vanș. Votez pentru, deci este 10 la 10 și tot se resping. Pare rău, compromisul 3, cine este pentru? 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, verificăm 25. The vote is closed. S-a închis votul. 10 la 7 se respinge. Uh, se adoptă, mă scuzați, spune doamna președinte, 11 la 7. 26 cu un amendament oral din partea Barbarei. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Cine este pentru atunci? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 și 9. Acum, cine este pentru? împotriva țineri Treizeci pentru, împotrivă, verificăm 30. Să deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 9 la 11 se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 9 la 11 se respinge. Și atât. Trecem la votul final. S-a deschis votul, dragi colegi. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Go on one, yeah. The vote is closed. S-a închis votul. 15 la 5. It's finished. Yeah. yeah, because the other one was. Uh, uh, so we had the meeting at 3:30. No, yeah, but coordinators at 2:30. Uh, dear colleagues. Co Dragi colegi, reuniunea coordonatorilor la 14.30, reuniunea, reuniunea comisiei la 3.30 în această după amiază. Mulțumesc foarte mult!